Dragi colegi, prieteni și toți cei care mai sunt interesați de activitatea noastră, poate nu sunt cu toții în această sală, pentru că această întâlnire este transmisă live pe internet și cred că o urmăresc și alte persoane interesate de drepturile omului. În primul rând, câteva formalități. Aș dori să adoptăm ordinea de zi. Putem adopta ordinea de zi? Da. Atunci o considerăm adoptată. Vreau să vă spun câte ceva despre această reuniune. Avem onoarea de a avea aici pe ministrul afacerilor externe din regatul țărilor de jos, domnul Maxim Verhagen, care va vorbi despre un raport important pe care l-a elaborat guvernul uh, olandez cu privire la munca copiilor. Am văzut cât de important este acest subiect pentru guvernul dumneavoastră, domnule ministru, și ne bucurăm să uh, încercăm să cooperăm cu dumneavoastră în, într-un fel. Înțelegem că și Consiliul va adopta concluzii pe acest subiect la reuniunea din iunie și așadar vom vedea modul în care toate instituțiile pot să contribuie la rezolvarea acestei probleme care este încă în așteptare. Domnule ministru, am fost uh, informată, mi s-a dezvăluit de către unii dintre colegi că ați început uh, activitatea dumneavoastră în domeniul drepturilor om, drepturilor omului aici în Parlament, în 1989. Așadar, e o mare plăcere să vă avem alături de noi și am să vă dau cuvântul acum. Mulțumesc, doamna Hautela, doamnă președinte. Mă bucur să fiu aici, în această Comisie pentru Drepturile Omului. După cum ați spus și dumneavoastră, acest lucru mi-aduce amintiri plăcute pentru că la începutul anilor 90 eram uh, membru alternant, membru supleant în uh, această comisie și am amintiri plăcute. Am fost foarte activ de asemenea în această comisie. Așadar, ați putea într-adevăr să spuneți că implicarea mea din perspectivă europeană în subiectul drepturilor omului a început aici. Apreciez eforturile dumneavoastră, mai ales ale dumneavoastră, doamnă Autala, și ale întregii comisii, eforturi pentru a progresa cu agenda drepturilor omului. De asemenea, apreciez ocazia de a face un schimb de opinii cu dumneavoastră în privința modului în care Uniunea Europeană poate să promoveze respectarea drepturilor omului, mai ales eradicarea muncii copiilor. Doamnelor și domnilor, acum mai mult de trei ani, când mi-am preluat mandatul, am fost decis ca drepturile omului să fie partea centrală a politicii externe olandeze din două motive principale. În primul rând, cred că este o obligație morală să promovăm drepturile omului în întreaga lume, pentru că drepturile omului se aplică tuturor oamenilor peste tot, în întreaga lume, tot timpul. Și este pur și simplu ceea ce trebuie făcut, respectarea lor. În al doilea rând, este în interesul nostru să promovăm respectarea drepturilor omului în întreaga lume. Respectarea drepturilor omului contribuie la securitate și la dezvoltare, iar încălcarea acestora cauzează instabilitate. Merge încă microfonul? Bine. Așadar, nerespectarea drepturilor omului cauzează instabilitate și stagnare și, ca o țară comercială, ța, uh, Olanda, țările de jos, regatul țărilor de jos, dorește să aibă un uh, cadru comercial bun, iar respectarea drepturilor omului um, uh, sunt implicate în acest context. Așadar, idealismul și realismul își dau mână, cu mână, e, nu sunt opuse. Uh, Promovarea drepturilor omului este cu atât mai urgentă astăzi, în condițiile foarte grele în care trăiesc foarte mulți oameni în lume. Ne mișcăm acum către un sistem în care puterile globale și regionale operează pe aceeași uh, scenă și toate valorile care ne sunt nouă atât de dragi, ei bine, respectarea lor devine din ce în ce mai mult o provocare. Puterile emergente nu împărtășesc întotdeauna copiilor și ca membri ai Parlamentului European și ai uh, Subcomisiei pentru Drepturile Omului, sper că veți continua să faceți o presiune și să susțineți o astfel de abordare cuprinzătoare care să facă uz de toate instrumentele Uniunii Europene, inclusiv măsurile comerciale. Conform tratatului de la Lisabona, Parlamentul European este acum colegislator și în aspectele comerciale, deci vocea dumneavoastră va fi crucială pentru a impune o uh, interdicție la vânzare a produselor pentru, să, pentru ca să putem lupta eficient împotriva muncii copiilor. O rezoluție din partea Parlamentului ar fi foarte utilă în acest sens. Mulțumesc! Thank you very much, Minister Verhagen. Mulțumesc foarte mult, domnule Verhagen. Ne-ați arătat exemple ale unor eforturi foarte active ale statelor membre în ceea ce privește drepturile omului. Și dacă extrapolăm uh, aceste eforturi, vom avea o politică foarte bună, cu o susținere foarte clară a drepturilor omului, dacă toată lumea ar acționa ca dumneavoastră. Și cu siguranță că veți transmite aceste inițiative mai departe. Acum, um, Parlamentul European, așa cum spuneați, are competențe noi, mai ales în ce privește acordurile de liber schimb și vă mulțumim pentru încurajările pe care ni le-ați uh, arătat. Într-adevăr, um, avem un aviz din partea acestei uh, subcomisii, din partea colegului David Martin, uh, care privește tocmai drepturile omului și mai ales aspectele sociale și uh, de mediu ale mm, acordurilor de liber schimb. Domnul Martin uh, mm, aproape a finalizat acest aviz și mm, sigur că l-am, de asemenea trebuie să-mi aduc aminte și de colegul nostru, domnul Howitt, care este raportor deja de multă vreme pe toate aspectele legate de responsabilitatea socială a întreprinderilor și cu siguranță că vom discuta și despre posibilitatea de a avea o rezoluție împreună cu colegii noștri de la uh, Comisia pentru uh, Comerț Internațional și DV. Aș dori acum să deschid uh, luările de cuvânt pentru colegii noștri care participă la această scurtă dezbatere. Pentru moment, domnul Bergman, doamna Omereten și domnul Lochbiller și domnul Howitt. Domnule Bergman, vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc. Avem în fața noastră pe ministrul afacerilor externe din Regatul Țărilor de Jos, care ne-a arătat într-un limbaj foarte clar care sunt eforturile pe care le face țara sa în favoarea drepturilor omului și sunt foarte mândru că am putut auzi aceste lucruri. Este ceea ce trebuie să facem. Este în propriul nostru interes și nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră. În ceea ce privește exploatarea prin muncă a copiilor, într-adevăr vedem o stagnare a situației din cauza crizei, dar și, poate și pentru că nu este atât de ușor, nu este atât de greu să um, eliminăm o parte din acest fenomen, dar întotdeauna va rămâne o parte foarte dificil de combătut, mai ales în uh, țările care sunt taxate pe agricultură și unde 17% din copii sunt implicați în aceste activități. Și ca urmare, stagnarea va fi tocmai uh, subiectul conferinței care are loc în, uh, țările de, în regatul țărilor de jos. Astăzi și mie, din păcate, nu voi putea participa. Însă mă gândesc și la audierea pe care am avut-o în cadrul Comisiei DEVE acum două săptămâni, și când s-a spus că responsabilitatea socială a întreprinderilor nu este suficientă. Este nevoie de foarte multă publicitate, de foarte multă promovare. Companiile trebuie să-și facă, sigur, partea lor, însă rezultatele nu sunt suficiente. Și apoi Uh, domnul ministru a venit cu o propunere, deci niciun fel de achiziții publice în favoarea companiilor care nu respectă standardele, să nu beneficieze de niciun fel de subvenții. Dar cum aflăm care sunt companiile care respectă regulile și cele care nu? cele care respectă obligațiile pe care le avem cu toții, pentru că nu e vorba numai despre un comportament corect, e vorba despre respectarea legilor și a convențiilor pe care le-am semnat ca state membre. Deci este nevoie de ceva ce am uh, susținut deja în ultimii ani. E nevoie de un observator, de o instituție unde oamenii să se poată plânge, unde să se poată face reclamații și înțeleg că beneficiez de mm, sprijinul guvernului uh, olandez și sper că și uh, restul statelor membre vor sprijini această inițiativă. numai 5% din uh, exploatarea prin munca copilor are loc însă în uh, partea de comerț. Ceea ce trebuie să facem este să creăm un mediu care să permită copiilor să le în curs de dezvoltare. Pentru că, din păcate, nu vorbim aici de uh, protecția balenelor, vorbim despre copiii care au nevoie de școli, de educație și trebuie să investim mai bine, mai mult în acest sector. Există Uh, partide în uh, Regatul Țărilor de Jos care mm, vorbesc despre ajutorul pentru dezvoltare, asistența pentru dezvoltare. Sigur că trebuie să vedem aici care este eficiența, dar va fi nevoie de multe decenii înainte ca țările în curs de dezvoltare să fie capabile să financeze singure, să-și financeze singure educația și uh, sănătatea. Trebuie să lucrăm pe această parte, însă pentru moment uh, asistența pentru dezvoltare trebuie să fie la un nivel cât mai ridicat. Și cred că aceste părți care se gândesc la implementarea acestei asistențe um, iau partea copiilor. Mulțumesc, mulțumesc pentru observațiile pe care le-ați făcut legate de asistența pentru dezvoltare. Doamna Oman Reuten. Mulțumesc. Problema drepturilor omului este face parte din uh, interesele noastre ca state membre și trebuie să avem o abordare mai unitară. Pentru că dacă dacă uh, o persoană este considerată ca neavând valoare umană, atunci nu va putea să-și exercite drepturile, nu va putea să trăiască în societate și de aceea trebuie să ne să reflectăm mai mult la această problemă a drepturilor omului. Ministrul nostru a făcut uh, parte din această comisie în trecut și s-a implicat și în cadrul altor instituții uh, și dacă doriți să se acorde o atenție specială copiilor, sunt de acord, susțin această inițiativă și cred că este important. Uh, poziția ministrului uh, pe care tocmai am auzit-o este una foarte curajoasă. Dacă nu respectăm drepturile copiilor, trebuie aplicate anumite interdicții în ceea ce privește acordurile comerciale și îl uh, întreb pe ministru cum se poate aplica acest lucru la nivelul Consiliului și dacă vorbim despre drepturile copiilor, cum putem face în așa fel încât lucrurile să se concretizeze prin uh, intermediul noului serviciu de acțiune externă. S-a reflectat suficient la acest lucru? Există ceva explicit în acest sens? Va exista un birou uh, specializat în cadrul acestui serviciu de acțiune externă care uh, se va ocupa tocmai de aceste aspecte? Aceasta a fost a doua întrebare. Și a treia întrebare. Dacă ne uităm la fondurile pentru dezvoltare la nivel european, de asemenea, cum putem face astfel încât să existe un acord între Comisie, Consiliu și Parlament pentru ca o parte mai importantă din aceste fonduri să meargă spre educație. În ceea ce privește acum negocierile comerciale, așa cum ați spus, Parlamentul European va avea mult mai multe lucruri de spus uh, în contextul, în noul context legislativ. Cum am putea profita de acest avantaj pentru a ne asigura că susținem așa cum trebuie aceste valori? În concluzie, ă, eu mă ocup și de relațiile cu Turcia și îmi dau seama că în mai multe state, cum este și cazul Turciei, există un număr mare de copii în închisori și pentru infracțiuni foarte mici. Și atunci, cred că ar trebui să insistăm pe drepturile copiilor într-un context mai general, nu numai exploatarea prin muncă, ci drepturile minorilor în general, pentru că aceștia sunt uneori uh, judecați uh, într-un mod uh, abuziv. Deseori, acești tineri acești copii sunt trimiși în închisori, în centre care nu sunt deloc adaptate pentru minori. Iată ce voiam să vă spun, vă urez foarte mult succes. Mulțumesc, doamna Oman Reuten. Domnule ministru, suntem siguri că toată lumea este foarte interesată să afle despre modul în care puteți promova și întări um, rolul drepturilor omului și aș dori uh, să, ca împreună cu serviciile dumneavoastră să analizați propunerile Parlamentului European și să vedeți chiar și cum puteți merge mai departe. Pentru că riscul principal pe care îl văd pentru moment este ca responsabilitatea tematică, cum este cea a drepturilor omului, va fi alocată numai comisiei, iar uh, diplomații se vor ocupa diplomații care se ocupă de relațiile cu țările respective vor fi lăsați puțin în afara acestor responsabilități și cred că și aceasta este o, o problemă importantă. Mai am pe listă, domn, îl mai am pe listă pe domnul Howard și văd, uh, o văd de asemenea și pe președinta mm, delegației pentru relațiile cu Asia de Sud, dar văd că nu mai dorește să ia cuvântul. De fapt, nici nu este obligată să facă asta doamna Lochbiller și apoi domnul Howitt. Mulțumesc uh, pentru recomandările pe care le-ați făcut privind exploatarea muncii copiilor. Nu am reușit să le citesc uh, în detaliu, dar uh, sunt sigură că ar fi foarte interesant să lucrăm în cadrul Parlamentului pe o rezoluție. Pe ordinea de zi avem și raportul privind drepturile omului um, pentru anul trecut și s-a anunțat că Comisia va pregăti un studiu privind măsurile, inclusiv măsurile comerciale, care pot uh, servi la combaterea um, exploatării prin muncă a copiilor. Uh, și cred că am putea folosi toate aceste uh, documente, le-am putea uh, utiliza. Ați vorbit și despre acele obligații pentru uh, agenții economici și sigur că susțin și eu această inițiativă. Uh, dar mi se pare foarte greu de aplicat. Poate ați putea să ne dați mai multe detalii despre uh, succesele pe care le-ați avut deja în țara dumneavoastră pentru a um, convinge uh, companiile să lucreze în acest sistem. De asemenea, ați spus că la nivel internațional nu s-au făcut foarte mari progrese și acest lucru se leagă și de un aspect mai larg uh, al activității dumneavoastră. Ce recomandări ați face către Uniunea Europeană? Europeană despre modul în care ar trebui să negocieze sau de, precum ar trebui să se implice în forurile multilaterale, nu numai în ceea ce privește drepturile omului sau Organizația Internațională a Muncii, dar avem și uh, conferința, de exemplu, a uh, Tribunalului Internațional. De asemenea, ați uh, vorbit și despre Uh, strategia de afaceri externe. Sigur că și aceasta este importantă și trebuie să vedem legăturile care se fac între politici, între politica de afaceri externe și politica internă. Sigur că e mai ușor dacă acestea se leagă. Din punctul meu de vedere, am putut observa însă că partea de drepturile omului nu este suficient de bine subliniată în cadrul politicii de afaceri externe în comparație cu politica de securitate. Mulțumesc și acum domnul uh, Howitt, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru această prezentare. Uh, ne simțim uh, foarte încurajați de această um, prezentare și aș dori să mă alătur colegilor olandezi și non-olandezi, felicitându-vă pentru ceea ce ați făcut. Uh, și pentru ceea ce încercați să um, faceți. Uh, sunt raportorul din partea Parlamentului pe aspectele de um, responsabilitate socială a întreprinderilor și am câteva întrebări. În primul rând, așa cum spunea și colega noastră, toată problema legată de uh, companiile care trebuie să-și certifice lanțul de distribuție pentru a arăta că respectă drepturile omului, inclusiv regulile în ceea ce privește munca copiilor, eh, este un aspect care a fost susținut în acest Parlament de mulți colegi, inclusiv de către mine. Și am observat Uh, progrese în ceea ce privește, de exemplu, inițiative specializate, inițiative specifice um, care au fost ratificate, de exemplu, de 20 de mari companii. Și aș vrea să vă întreb ce progres ați reușit să faceți pe această uh, problemă cu companiile olandeze și cum se va putea acționa în Consiliu la nivel european în ceea ce privește această problemă cu companiile. Și depășind așadar acest context, uh, mergând la politicile europene, uh, în sine, mm, inițiativele pe care le luați dumneavoastră în cadrul guvernului olandez sunt considerate ca fiind cele mai progresiste, nu numai legate de exploatarea muncii copilor, dar și de achizițiile publice și voința dumneavoastră de a mm, lega mm, orientările europene cu politicile de export, de exemplu. Sunt inițiative foarte curajoase, însă dacă ar trebui să fiu critic, ați făcut parte din grupul uh, de lucru pe acest subiect și nu ați reușit uh, să ajungeți la un rezultat în ceea ce privește exporturile. Acest grup uh, de lucru la nivel înalt nu a fost foarte interesat de acest subiect, dar se pare că, de acest subiect, dar se pare că noi comisari sunt interesați și Poate că ar fi bine să uh, lucrați pe aceste politici la nivel european. Puteți să ne explicați cum ați încercat și cum încercați în continuare să abordați aceste uh, obiective împreună cu noile instituții? Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! Deci acum am încheiat lista de vorbitori și Aș da cuvântul domnului ministru. Într-adevăr, importanța drepturilor copiilor ce privește relațiile comerciale și așa mai departe. Și cred că e vorba aici de drepturile ale omului de generația a doua, a treia. E vorba de o chestiune pur și simplu transversală. Trebuie să integrăm drepturile copilului, drepturile omului în toate aceste politici. Pentru că sunt și politici care nu au fost până acum atinse de aceste problematici. Deci trebuie să dărâmăm aceste ziduri. Domnule ministru, cum reacționați la întrebările care v-au fost adresate? Da, în primul rând aș dori să mulțumesc tuturor membrilor uh, Parlamentului European pentru observațiile făcute, uh, pentru aprecierile acordate politicii guvernului olandez. Sunt convins că nu putem să avansăm decât dacă lucrăm împreună Parlamentele Naționale, Parlamentul European, Consiliul Așa că aștept cu multă nerăbdare toate acele momente în care vom conlucra în continuare, dar uh, sunt nerăbdător să văd și domeniile și sectoarele în care vom, com, com, vom uh, conlucra și ne vom, uh, vom coopera pentru respectarea drepturilor omului. Deși această politică a drepturilor omului, așa cum a spus și doamna Logbiller, este poate un subiect mai ușor de abordat uh, decât, uh, mă refer la drepturile omului în țările terțe, decât în Uniunea Europeană, uh, totuși am văzut că Consiliul Europei tocmai abordează această chestiune în sudul Uniunii Europene. De exemplu, mă refer la situația populației Roma, legăturii cu munca copiilor și așa mai departe. Și sunt chestiuni pe care șefii de stat și de guverne, dar și parlamentarii le pot aborda împreună, pot profita de ocazii pentru a ridica neîncetat această problemă a drepturilor omului la ședințele și reuniunile din Uniunea Europeană. Aș reacționa la mai multe întrebări adresate aici. Doamna, doamna Oman a vorbit despre stilul uh, sau limbajul folosit uh, în abordarea acestei problematici, mă gândesc chiar și la importanța interpreților, așa că trec direct la limba uh, mea maternă, limba olandeză. Deci, în primul rând, Apreciez foarte mult munca desfășurată în, pe această temată, tematică și m-ați întrebat cum poate fi abordată această chestiune a muncii copiilor. Mă refer la formele cele mai grave de muncă a copiilor. Ă, ne gândim, e ușor, e greu de abordat această chestiune, însă chestiunea este una foarte complexă, depinde cum stai și cum privești lucrurile. Uh, sunt, e vorba până la urmă și de bunuri făcute de acești copii, produse de acești copii și care sunt exportate. Însă cele mai Uh, grave forme ale muncii copiilor au fost deja abordate, inclusiv în cadrul Organizației Mondiale a Muncii. Această organizație a încercat să pună capăt uh, acestor practici și a propus să se întâmple acest lucru până în 2016. Însă există o serie de practici categorizate ca foarte grave. Um, însă nu trebuie să uităm faptul faptul că toate tipurile de muncă a copiilor uh, aduc atingeri drepturilor copiilor. Deci, uh, ele uh, împietează asupra procesului de școlarizare, împiedică un trai normal al acestor copii o viață mai bună, deci e nevoie de instrumente mixte, inclusiv ajutorul pentru dezvoltare aici. Este singura modalitate prin care se pot într-adevăr rezolva aceste probleme. Bineînțeles că poți să ai măsuri comerciale Uh, să zicem, cu caracter constrângător. De exemplu, Levis. Levis, această firmă, a fost uh, amenințată de Statele Unite pentru că s-a constatat că folosea munca copiilor uh, într-o țară cum este India. Așa că ei au promis să deschidă școli și așa mai departe. Ca răspuns, această amenințare, acest avertisment dat firmei Levis a, a determinat această firmă să pună capăt acestor practici. Acum, exporturile și munca copiilor. Vorbim aici despre 250 de milioane de copii care lucrează în aceste condiții. Deci foarte, foarte, foarte mulți copii și există și un efect uh, de domino și un efect chiar uh, de multiplicator, adică lucrurile uh, sunt într-adevăr uh, ridicate la un nivel foarte, foarte îngrijorător. Uh, M-ați întrebat despre acel hotline. Uh, noi în Olanda suntem foarte în favoarea acestor, acestor inițiative Consumatorii trebuie să știe dacă sunt produse care au folosit munca copiilor. Pentru că oamenii, clienții nu doresc de obicei să cumpere astfel de, de produse. Dacă există o etichetare, un label, dacă se spune clar care este originea produsului respectiv, um, atunci consumatorii nu vor avea deloc Uh, chef să cumpere produse care au fost uh, fabricate de folosim ca copiilor. Și cred că aici uh, ne îndreptăm, cu astfel inițiativă ne îndreptăm spre un viitor liber de a copiilor. Cum facem acest lucru în cooperare cu companiile? Da, când mă refer la uh, exemplul din țara mea, sunt de acord cu această pârghie a subvențiilor ajutate de la stat. Uh, Um, companiile primesc anumite subvenții, inclusiv pentru uh, stimularea exporturilor. Dacă ei declară că uh, platformele de producție pe care ele lucrează nu folosesc um, nu folosesc uh, munca copiilor, atunci lucrurile acestea sunt luate în considerare. De asemenea, Deci sunt lucruri care pot fi uh, efectiv uh, luate în calcul. Deci, uh, companiile pot să facă ceva, însă trebuie să se țină de cuvânt. Deci, dacă firmele nu respectă aceste lucruri, nu numai că nu li se mai dau subvenții la export, ci li se aplică și amenzi. Bineînțeles că companiile pot să facă anumite promisiuni, însă la un moment dat, dacă se fac controle, inspecții și se dovedește că um, s-a folosit munca copiilor, e bine, aceste firme, aceste companii vor trebui să suporte consecințele, să plătească o amendă și nu vor mai putea să mai primească în viitor alte subvenții sau ajutoare de la stat. Iată uh, modul în care putem să nu mai avem de face cu această muncă a copiilor. Un alt vorbitor s-a referit la integrarea chestiunii munci copiilor în uh, noile activități ale noului serviciu de acțiune externă. Este foarte important ca acest nou serviciu de acțiune externă să fie import, um, conștient de importanța acestui um, uh, acestui subiect și la cele mai înalt nivel în serviciul de acțiune externă aceste chestiuni trebuie să fie aduse în uh, dezbatere. S-a vorbit despre delegațiile privind drepturile omului și cum trebuie să fie organizate lucrurile. Eu am fost implicat în uh, punerea pe picioare a unui uh, fond pentru drepturile omului care promovează proiecte în diferite țări pentru susținerea deci drepturilor omului uh, în diferite țări. Mi s-a spus că Poate să pară o idee nebunească, aceea de a da 25 de milioane de euro pentru a finanța un astfel de proiect, dar Însă, în momentul în care am pus pe picioare acest proiect, am contactat uh, ambasadele din țările respective și s-a dovedit că ambasadele sunt cele care trebuie să definească proiectele, ele sunt pe teren, ele trebuie să fie responsabile de cheltuirea banilor. Deci ambasadele trebuie să fie în fruntea acestor uh, inițiative. Uh, uh, iată de ce se, uh, corpul diplomatic este cel care trebuie să se implice aici, uh, în cadrul acțiunilor lor. Noi avem, practic, uh, un uh, ghișeu uh, unic, um, dar apoi deciziile sunt luate la nivel local, pe plan național și ambasadele trebuie să se implice într-adevăr și să pună la dispoziție resurse și timp. Acum, s-a mai pus aici o întrebare legată de respectarea obligatorie de către întreprinderea normelor privind munca copiilor. Într-adevăr, a avut loc o dezbatere și inițiativa și ideile mele au fost susținute inclusiv de organizațiile angajatorilor, care au declarat că nu doresc uh, munca copiilor, nu doresc ca produsele lor să fie produse de niște sclavi. Uh, e vorba de bunuri produse în condiții absolut uh, groaznice și angajatorii știu și ne spun că este în interesul lor de a avea astfel de măsuri cu caracter obligatoriu. Este vorba până la urmă și de uh, regula jocului trebuie ca toată lumea să respecte, uh, uh, să respecte regula jocului ca să nu se împieteze regula competitivității. Iată de ce mediul angajatorilor, întreprinzătorii sunt de acord în general cu Uh, uh, astfel de măsuri uh, și în legătură, bineînțeles, și cu subvențiile de la stat. Reflectăm la aceste modalități. Trebuie văzut și ce se întâmplă de la o țară la alta. Bineînțeles că aceste măsuri trebuie să fie cumva omogene, prezente în toate țările unde au loc schimburi comerciale. Iată de ce este nevoie de o cooperare foarte strânsă, inclusiv cu partenerii sociali, um, angajatorii, sindicatele. Însă toate acestea necesită timp. Și dacă dorim ca lucrurile să se miște la nivel uh, european, uh, știm ce se întâmplă. Uh, iar uh, în țări cum sunt țările de jos, avem un anumit ritm, în altele poate sunt alte ritmuri de lucru. Uh, în sfârșit, ultima observație legată de ajutorul pentru dezvoltare. Sunt convins că nu vom putea lupta împotriva muncii copiilor decât în condițiile în care vom privilegia accesul la educație. Uniunea Europeană cheltuiește mulți bani pentru educația universală. Este un, o prioritate Într-adevăr, copiii trebuie să meargă la școală, trebuie să aibă această posibilitate. Însă există și măsuri mai specifice, țintite. care să vizeze direct uh, copiii. Astfel am pus uh, pe picioare un proiect în India, de exemplu. Am deschis școli în cooperare cu ONG-urile locale. De exemplu, am deschis școli lângă gări, astfel încât, încât uh, copiii care veneau uh, de la muncă, din atelierele de muncă, soseau uh, în gări și vedeau copii care ieșeau de la școală, ca puteau să, să vadă ce se întâmplă de cealaltă parte. Și am cooperat aici cu um, guvernul indian, de exemplu, um, am distribuit mese gratuit, mese în școli și așa mai departe. Iată ce se poate face. În ceea ce privește donatorii de fonduri, și aici se pot face mai multe pentru a încuraja guvernul să uh, promoveze pro programe de luptă împotriva uh, muncii copiilor, se pot face multe, multe lucruri, uh, o serie întreagă de programe, uh, inclusiv uh, pentru respectarea Convenției 182 a OIM. În sfârșit, m-ați întrebat care va fi, mer- va fi abordarea Comisiei Europene pe acest subiect. Putem să spunem că Comisia, vechea Comisie, avea o abordare ușor diferită Uh, doamna Ashton a preluat portofoliul pe drepturile omului și uh, vom uh, coopera în continuare cu dânsul. Am văzut, cu dânsa am văzut care este programul preconizat, inclusiv în ce privește eradicarea muncii copiilor. este clar că doamna Ashton este foarte sensibilă la aceste chestiuni Eh, trebuie văzut și comisia în ansamblu ei ce orientare va aborda. E nevoie, în orice caz, de o abordare integrată. Acest lucru este foarte clar și cred că problema muncii copiilor este în sfârșit abordată într-un context mai vast și într-un mod mult mai coordonat. Sunt încrezător și cred că vom avea programe și proiecte absolut utile în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru. Vom face tot ce este posibil pentru a conlucra în continuare cu dumneavoastră, inclusiv uh, vom vedea ce veți face la Consiliu. Știu că vă grăbiți să mergeți la o altă ședință, însă v-aș mai uh, aborda cu o chestiune. Um, și anume, foarte pe scurt, avem dialogul UE-Mexic privind drepturile omului. El se va desfășura, a avut loc, de fapt, pe 12 aprilie. Și pe 16 mai vom avea o altă reuniune de acest sens. În, pe 27 aprilie a avut Uh, loc uh, un eveniment tragic. Doi activiști uh, pentru drepturile omului au fost asasinați la Oaxaca, în Mexico. În statul Oaxaca, la San Juan Copau, a avut loc acest eveniment tragic, deci activiști pentru drepturile omului. Aș dori să vă atrag atenția asupra acestui lucru și să ridicați această chestiune la uh, cel mai înalt nivel, inclusiv la summitul uh, european, pentru că iată un caz foarte clar de impunitate. Și se întâmplă foarte multe asasinate care nu sunt urmate de anchete. Dacă puteți, domnule ministru, să faceți ceva în acest sens. Nu spun asta numai pentru că unul dintre cei asasinați uh, a fost, era un uh, compatriot, un finlandez. Nu numai de asta ridică această problemă, este pur și simplu o chestiune gravă, foarte importantă. Iată, uh, este și un exemplu în care, prin care vedem cum drepturile omului trebuie să aibă, să fie legate mai strâns de politica noastră de cooperare și externă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, și vom continua acum cu punctele următoare de pe ordinea de zi. Mulțumesc foarte mult! Will, um, uh... Mulțumesc, doamnă Hautala. Vă pot asigura că în dialogul nostru cu Mexic vom uh, aborda uh, și chestiunea încălcării drepturilor omului, mai ales impunitatea în ceea ce privește activitățile miliției. De asemenea, am să menționez și acest eveniment al asasinatelor din Oaxaca și îl vom discuta în dialogul nostru. Vă mulțumesc încă o dată pentru ospitalitate, pentru că mi-ați dat ocazia să avem acest schimb de opinii liber. Mulțumesc! So without any, any break, I just like to continue on point... Vreau să continuăm cu punctul 4, cu anunțurile președintei și am să utilizez o manieră telegrafică pentru a nu mai Uh, utiliza din timpul prețios pe care vrem să-l folosim pe celelalte puncte de pe ordinea de zi. Așadar, foarte pe scurt, vom avea o sesiune de debriefing cu ușile închise cu privire la ultimele consultări EU-Rusia pe 2 iunie la ora 2, consultări în ceea ce privește drepturile omului și, spre plăcerea mea, va fi o reuniune mixtă cu Comisia de Cooperare Parlamentară EU-Rusia. Așadar, încercăm să lucrăm mai, în cooperare mai strânsă cu delegația respectivă și am avut un schimb de scrisori cu Comisia și Consiliul cu privire la accesul nostru la anumite documente confidențiale legate de dialogurile privind drepturile omului și sunt sigură că vom avea un răspuns constructiv. Cel de-al doilea anunț Parlamentul, după cum știți, a hotărât să trimită o delegație ad hoc la um, conferința de revizuire a rolului uh, Tribunalului Penal Internațional care va avea loc la, uh, în Uganda. Ideea este ca delegația Parlamentului să fie acolo pe teren, începând cu 31 mai și până în 2 iunie la reuniunea constitutivă a acestei... Reuniunea constitutivă va avea loc săptămâna aceasta pe 12 mai la ora 11. Foarte important este că se va adopta o rezoluție în urma declarațiilor Comisiei și Consiliului pe acest subiect la plenara din mai. Așadar, aceasta va fi o bază foarte bună pentru uh, munca delegației noastre care va merge și va încerca să îmbunătățească situația um, justiției penale la nivel internațional. Vreau să vă reamintesc că secretariatul are nevoie de numele tuturor membrilor delegației fără întârziere. S-a trimis o delegație ad hoc la forumul permanent cu privire la chestiuni uh, autohtone în, uh, de la New York de pe 18-20 aprilie și au participat două persoane de la noi, uh, domnul Prodi și doamna Kinelsen și uh, aștept rapoartele dânșilor, sper în uh, iunie. Am menționat și dialogul uh, Uniunea Europeană-Mexic cu privire la drepturile omului și acest eveniment tragic care a avut loc în Mexic. Și vreau să vă spun și despre faptul că m-am întâlnit cu ambasadorul mexican la Uniunea Europeană și am fost uh, puțin șocată, vorbind diplomatic, că doamna a numit acest incident un accident. Nu a fost un accident, a fost o crimă și foarte posibil a fost uh, o chestiune de crimă, criminalitate organizată și trebuie să luăm foarte în serios acest incident. Și am și niște vești bune în ceea ce privește vizita în altei uh, reprezentantă vicepreședinte a Comisiei Europene, doamnei Ashton. A vizitat China împreună cu președintele Comisiei Europene și am fost informați că a avut o reuniune în uh, privat cu activiști pentru drepturile omului. Așadar, ne bucurăm să auzim acest lucru. Dar se pare că uh, inaugurarea faimoasei expoziții de la Shanghai a coincis cu detenția unei Uh, serii de petiționari și de activiști pentru drepturile omului și mă întristează să vă spun că atât de mulți comisari au călătorit în China cu ocazia inaugurării acestei expoziții și fără să acorde niciun fel de atenție acestor încălcări ale drepturilor omului care au avut loc odată cu această deschidere. Un, următorul anunț. O inițiativă a grupului ALDE cu privire la situația uigurilor a avut loc în Parlament pe 29 și 30 aprilie împreună cu uh, uh, organizația uh, națiunilor reprezentate, nereprezentate și uh, a popoarelor nereprezentate, UNCO. În numele Comisiei am trimis un mesaj în care mi-am exprimat convingerea că uh, progresul se va obține prin dialogul cu autoritățile din Republica Populară Chineză uh, pe, și cu minoritățile tibetane, pentru că nu cred că există o altă alternativă pașnică în acest ciclu de represiune și violență care nu este în interesul nimănui. Uh, doamna vicepreședinte, doamna Andrichine și cu mine am trimis o declarație cu privire la reluarea aplicării pedepsei cu moartea în Taiwan ne-am exprimat regretul că s-au executat deja patru persoane. Uh, au fost uh, acuzate de uh, uh, penale și acest lucru urmează unui moratoriu de 52 de luni asupra aplicării pedepsei capitale și vreau să vă spun și că domnul Tanok a susținut uh, public dreptul Taiwanului să aplice uh, pedepsa cu moarte. A spus că Taiwanul este o democrație matură care are suficiente dezbateri, a avut suficiente dezbateri publice despre pedepsa capitală și că există și alte democrații ca Statele Unite ale Americii sau Japonia care de asemenea au pedepsa cu moartea în sistemul lor. Îmi pare foarte rău că domnul Tanok nu este aici. De asemenea, trebuie să spunem că înalta reprezentantă a condamnat de asemenea așa de plâns aceste execuții. Situația drepturilor omului în Filipine uh, a fost analizată în ultima reuniune a noastră și ni s-a spus de către Organizația împotriva, Mondială împotriva torturii că cetățenii din Filipine, domnul Anwar Tihasim, uh, a fost interogat în mod brutal în, provi- în uh, închisoarea din provincia Sarangani. Se pare că poliția l-a uh, i-a smuls o mărturie forțată cu privire la legăturile sale presupuse cu niște grupuri de insurgență islamice. În numele standardelor internaționale am cerut ambasadarului să transmită mesajul meu către autoritățile filipineze să ia toate măsurile posibile pentru a garanta respectarea drepturilor uh, domnul, acestui domn și integritatea dânsului. Și încă un anunț cu privire la uh, Serviciul European de Acțiune Externă. Unii dintre dumneavoastră au fost prezenți săptămâna trecută la Comisia AFET, unde domnul Brock și domnul Verhofstadt și-au prezentat ultimele propuneri. Vreau să vă repet amendamentele pe care le susțin uh, dânsii. Doresc uh, un departament pentru drepturile omului în, în structura serviciului, nu, nu o să citesc tot amendamentul, și cred că trebuie să înțelegem ce înseamnă acest lucru. Pentru că e foarte important ca acest departament, uh, orice fel de formă va avea, este să fie la un nivel suficient de înalt. Cred că trebuie să acționăm acum în acest sens, pentru că dacă nu vom pierde această ocazie. Cel de-al doilea amendament pe care îl înaintează se referă la drepturile omului și democrație ca puncte focale uh, în toate delegațiile uh, Uniunii Europene. Cred că aceasta este o chestiune clară și pozitivă. Cel al treilea amendament se referă la instrumentul european pentru democrație și drepturile omului și, de asemenea, la alte instrumente care trebuie să fie pregătite, să fie sub în, în subordinea uh, în alte reprezentante. Aș dori de asemenea să vă spun că unele ONG-uri care urmăresc îndeaproape acest subiect au uh, sugerat ca subcomisia să invite Uh, comisiile uh, relevante din parlamentele naționale pentru a discuta despre drepturile omului în noile structuri. Am decis să vă spun acest lucru, să vă întreb, pentru că am putea să, ați putea să mă ajutați să decidem dacă este momentul oportun sau dacă e prea târziu să facem, să luăm o astfel de măsură. Există o astfel de formă de cooperare între uh, subcomisia noastră și parlamentele naționale. Deci vreau, am vrut doar să, să vă dau uh, această temă de gândire. Uh, Văd că și vicepreședinții și membrii biroului sunt aici. Și să revenim apoi la acest subiect. Nu știu dacă cineva dorește să ia cuvântul. Da, doamne Lochbiller. Da, o chestiune scurtă și foarte tristă. Au existat cinci execuții în Iran în această dimineață și presupun că este un eveniment care se va repeta înainte de aniversarea alegerilor din iunie, am cerut oficiului, biroului domnului Buzek să condemne acest lucru și au spus, au spus că vor face. E vorba despre niște execuții care au avut loc în această dimineață. Altceva, domnul Howard? Am fost plecat foarte mult recent și nu sunt tocmai la curent cu privire la ultimele progrese în ceea ce privește serviciul de acțiune externă, dar um, am văzut că colegii au dat uh, din cap atunci când ați făcut dumneavoastră sugestiile. Um, Așadar, cred că ar fi bine să am susține propunerea dumneavoastră întâlnirea cu parlamentele naționale dacă ar fi ceva util. Da, cred că secretariatul poate să încerce să analizeze situația eu cred că ar trebui să subliniem faptul că trebuie să vorbim cu comisiile responsabile pentru relații externe. Nu avem nevoie să discutăm de, cu comisiile parlamentare care se ocupă de chestiunile interne de drepturile omului. Deci cred că ar putea să fie un exercițiu foarte bun de eficientizare dacă și Comisia AFET ar fi de acord să invităm membrii din comisiile pentru afaceri externe ale Parlamentelor Naționale pentru a discuta despre drepturile omului în noua structură a Serviciului de Acțiune Externă. Mulțumesc! Văd că sunt niște persoane care cu mare răbdare au așteptat să ne reîntoarcem la uh, calendarul nostru, pentru că am avut niște adăugări ad hoc la programul nostru de astăzi, uh, care totuși au fost apreciate. Așadar, revenim la punctul 5 de pe ordinea de zi, și anume politica europeană de vecinătate în Est și în Sud. Această discuție are loc în urma prezentării de către Comisie a rapoartelor privind progresele pe 28 aprilie, iar studiile de caz pe care le vom analiza sunt Ucraina și Egiptul, așadar o țară în est și o țară în sud. În mod clar, putem să spunem că politici, politica europeană de vecinătate este una dintre cele mai importante instrumente de politică externă ale Uniunii Europene. Așadar, este foarte bine că această comisie a urmărit această politică de la crearea sa în 2004 și am, noi am urmărit mai ales dimensiunea drepturilor omului în politica de vecinătate. Astăzi discutăm despre drepturile omului pe baza acestor rapoarte anuale și din moment ce publicarea lor a fost uh, amânată, sperăm că acest schimb de opinii va intra în discuția privind uh, statutul drepturilor omului în politica europeană de vecinătate. Așadar, după aceste remarci generale privind uh, drepturile omului în politica europeană de vecinătate, ne vom focaliza asupra acestor două țări. Acum aș dori să dau cuvântul vorbitorilor pe care i-am invitat, doi dintre aceștia și am să-i rog să se încadreze în aproximativ 8 minute, dacă se poate. În primul rând, aș dori să-l invit pe domnul Rutger Wissels. Dânsul este director pentru uh, coordonarea politicii europene de vecinătate de la Direcția Generală Relex de la Comisie și apoi domnul Grego Arteri de la Federația Internațională a Drepturilor Omului, care ne va prezenta un document de poziție asupra dimensiunii sudice și estice în a drepturilor omului în politica europeană de vecinătate. Domnul Visels, acum. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să încep uh, prin a mă scuza. Așa cum ați spus, Comisia intenționase să adopte o comunicare sau o comunicare anuală privind politica europeană de vecinătate la sfârșitul lunii, lunii aprilie, însă din motive interne Comisiei există o mică întârziere și această comunicare va fi publicată miercuri în această săptămână. Așadar, rapoartele nu sunt publice, dar vor fi, uh, vor apărea foarte curând și uh, observațiile pe care le voi face astăzi se bazează pe uh, munca pregătitoare pe care am avut-o până acum. Așadar, documentul nu este încă public, dar materialele au fost elaborate de către serviciile comisiei. Politica de vecinătate se bazează pe un angajament comun al Uniunii Europene și al partenerilor săi de a promova și proteja valorile democrației, statului de drept și drepturilor omului. Uniunea Europeană susține eforturile de democratizare realizate de vecinii săi, care uh, fac parte din uh, planurile de acțiune din această politică, planuri pe care Uniunea Europeană le-a încheiat cu aproape toți, uh, toate țările vecine. Uh, miercuri aceasta Comisia va adopta o nouă comunicare care însoțită de mai multe rapoarte de țară și de mai multe rapoarte de progres privind implementarea acestei politici în 2009. Comunicarea uh, Um, vorbește despre primii cinci ani de implementare ai politicii europene de vecinătate din 2004 în 2009 și vom sublinia că s-au făcut foarte multe realizări, mai ales în sfera economică, totuși progresele au fost destul de limitate pe partea de guvernanță democratică. Mulți dintre vecinii noștri au Uh, au aderat la convenții și protocoale de drepturi ale omului, dar uh, punerea în aplicare din punct de vedere practică, a acestor documente ridică preocupări. S-au înregistrat progrese în Egipt, de exemplu, uh, mutilarea genitală a devenit o infracțiune penală, ceea ce a dus la o îmbunătățire a drepturilor femeilor. În Ucraina, s-a făcut un pas important uh, uh, în ceea ce privește mm, libertatea de presă, libertatea de exprimare a presei. Totuși, imaginea generală rămâne nesatisfăcătoare. combaterea torturii, progresele în domeniul combaterii torturii rămân insuficiente. De asemenea, există în continuare probleme în multe țări în ceea ce privește respectarea libertății de exprimare, mai ales în ceea ce privește mass media, apoi libertatea de asociere și libertatea de reunire. Există încă foarte multe restricții pentru actorii din societatea civilă și pentru militanții pentru drepturile omului pedepsa cu moartea continuă să fie aplicată în mai multe țări vecine, inclusiv în uh, Egipt. Solicitanții de azil și refugiații nu beneficiază de asistență și protecție adecvată în majoritatea țărilor vecine Uniunii Europene. În multe țări, în multe state, nici cadrul juridic al alegerilor și nici uh, comportamentele nu respectă standardele internaționale. Spre deosebire de asta, um, alegerile recente care au avut loc în unele din țările uh, vecine Uniunii Europene au fost corecte, ca de exemplu alegerile din Ucraina, alegerile prezidențiale. Comisia consideră că trebuie să continuăm să încurajăm pe partenerii noștri să își îmbunătățească guvernanța și respectarea drepturilor omului. Însă acesta nu este un simplu obiectiv în sine, ci o bază pentru stabilitatea politică și creșterea economică. Trebuie să evaluăm progresele în acest sens uh, și implicațiile acestora și să le uh, luăm ca o bază pentru dezvoltarea relațiilor noastre cu uh, partenerii din țările vecine. Știu că putem conta pe asistența acestei subcomisii din acest punct de vedere și um, aștept cu nerăbdare discuțiile de astăzi care vor uh, aduce și mai multă lumină în ceea ce privește uh, um, cele două țări luate ca studii de caz, Ucraina și Egipt și am câțiva colegi specializați pe aceste țări prezenți în uh, sală. Doamna președintă, vă mulțumesc foarte mult. Cu toții apreciem uh, observațiile dumneavoastră foarte sincere în ceea ce privește situația și uh, posibilitățile de îmbunătățire a acesteia. Acum îl invit pe domnul Gregoire Terry să ia cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, voi vorbi în limba franceză. Acum exact o lună în cadrul unui congres uh, trianual uh, de la Yerevan uh, au fost reunite 150 de state de organizații membre specializate în drepturile omului. Comisarul responsabil de extindere ne-a făcut onoarea și plăcerea să ia cuvântul în fața celor 300 de militanți pentru drepturile omului care participau la reuniunea de la Yerevan. Și în urma acestei prezentări am organizat o mică discuție cu 30 de organizații membre uh, din uh, zona de vecinătate pentru a vedea care este analiza pe care o fac ele pe marginea discursului și politicii uh, europene de vecinătate pentru că aceste reflexii alimentează politica în sine de mai mulți ani. Și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră concluziile care s-au decajat în urma acestei dezbateri. Încă o dată, principiile politicii europene de vecinătate au fost evaluate ca fiind foarte promițătoare. Este vorba de principii, dar și de instrumentele sale, iar militanții pentru drepturile omului sunt convinși că această metodologie a politicii europene de vecinătate ar trebui să permită la, să, permi, să contribuie la o îmbunătățire a drepturilor omului în cadrul politicii europene de vecinătate. Însă, organizațiile noastre membre um, au constatat în unanimitate că rezultatele politicii europene de vecinătate în materie de democrație și drepturile omului nu sunt um, cele scontate și, și mai îngrijorător, politica Uniunii Europene, mai ales așa cum este ea decisă în unanimitate de către cele 27 de state membre merge prea des în întâmpinarea principiilor și valorilor, um, merge, se opune într-un fel valorilor care sunt promovate de politica europeană de vecinătate. Deci există niște frustrări și niște contradicții aici care sunt uh, direct proporționale și cu așteptările enorme pe care le au acești militanți față de Uniunea Europeană, dar în același timp este un element de îngrijorare pentru instituții, pentru că există un sentiment de îngrijorare și de frustrare care crește în rândurile acestor militanți, care totuși sunt niște parteneri firești ai Uniunii Europene în promovarea valorilor comune pe care le-am menționat. Analiza organizațiilor noastre membre este următoarea. Pentru ca politica europeană de vecinătate să uh, își îndeplinească obiectivele, este indispensabil ca statele membre și uh, instituțiile să răspundă unei provocări duble. În plan vertical, să reașeze drepturile omului în centrul deciziilor politice care se referă la dezvoltarea uh, relațiilor cu țările terțe, aprofundând un principiu esențial, principiul diferențierii, iar la nivel orizontal, la fel de important, să se întărească uh, mainstreamingul drepturilor uh, omului pentru a nu se ajunge la o izolare a drepturilor omului în niște instrumente care, sigur, sunt interesante, dar care rămân, așa cum am spus, izolate. Deci e vorba de mainstreaming în politicile de combatere a terorismului, a imigrației clandestine, în politicile comerciale și în politicile de cooperare. Iată cele două provocări principale. Și aș dori de asemenea să subliniez ceva ce surprinde organizațiile noastre membre în domeniul politicii europene de vecinătate. Uh, această politică practic a fost construită pe modelul politicii de extindere, cu instrumente foarte similare Uh, cum sunt planurile de acțiune, rapoartele de progres, însă diferența fundamentală este că această politică de vecinătate nu oferă perspective de aderare și atunci uh, există o întrebare esențială și anume care este capacitatea mobilizatoare a Uniunii Europene față de țările partenere și mai ales față de acele țări partenere care nu au decât o, o voință politică foarte redusă pentru a avansa um, în mod real pe drumul drepturilor omului și al democrației. Uh, ultimii șase șase ani au demonstrat că politica europeană de vecinătate poate fi o bună politică însoțitoare a reformelor, dar a eșuat în a fi o adevărată politică de incitare, de stimulare a reformelor. Și un exemplu revelator este Marocul, când Marocul a, um, a, a a avut o politică internă de reformă și de modernizare, acest lucru a avut succes, dar când uh, această dinamică și-a pierdut suflul, Uniunea Europeană nu a reușit să um, aducă acest stimulent suplimentar care i-ar fi permis procesului de democratizare să redemareze. Deci se pune întrebarea acestei capacități mobilizatoare. Un alt element și mai îngrijorător. Uh, ce se întâmplă atunci când Europeană eșuează în implementarea celor două principii fundamentale și anume asumarea comună și diferențierea. Reamintesc, asumarea comună este principiul conform căruia există un angajament, un angajament comun un angajament în favoarea valorilor comune, democrația și drepturile omului, acest principiu esențial se caracterizează din punctul nostru de vedere prin planul de acțiune care este cosemnat și care cuprinde un capitol privind drepturile omului, care afirmă o voință teoretică comună și principiul de diferențiere care este la fel de important și care spune că nivelul de aprofundare a relațiilor trebuie să depindă uh, Mm, de gradul de implementare efectivă a priorităților comune și mai ales a priorităților în materie de democrație și de drepturi ale omului. Și aș dori aici să iau un exemplu foarte concret al unui document publicat acum câteva săptămâni, un exemplu printre multe altele, care ar putea reieși aici în discuție și care arată această incoerență a instituțiilor în respectarea principiilor care sunt totuși principiile fondatoare ale politicii de vecinătate. E vorba de programul indicativ Tunisia 2011-2013, adoptat acum câteva săptămâni. Și citesc ce scrie aici Comisia Europeană, ce a scris aici Comisia Europeană. Guvernul atribuie o importanță primordială necesității de a garanta drepturile economice și sociale ca niște precondiții pentru democrația parlamentară după model european. Stabilitatea politică este caracterizată printr-o prezență puternică a structurilor statului și ale partidului în viața politică și sindicală, în mass media, comunicare, cultură și în um, lumea asociațiilor. Două eufemisme pentru a caracteriza o situație a drepturilor omului care nu avansează cu adevărat de peste 10 ani în Tunisia și, merg mai departe, Comisia ne mai spune că în contextul actual al relațiilor cu Tunisia, obiectivul principal este de a întări dialogul politic, mai ales din perspectiva aprofundării relațiilor uh, pentru a se obține un stadiu avansat. Și, în fine, opțiunea Comisiei rămâne de a își continua angajamentul în favoarea acestei țări pentru a se continua reformele și progresul ulterior în materie de democrație și drepturi ale omului. Când citim acest alineat, analiza noastră spune următoarele. Când vorbim despre democrație europeană, de democrație parlamentară sub model european, atunci ce se mai întâmplă cu uh, principiul universalității? Ce se întâmplă cu asumarea? Democrația trebuie să fie după model european. Spunem de asemenea adio și principiului diferențierii. Din moment ce ni se spune, susținem opțiunea Tunisiei de a avansa pe calea Uh, modernizării. Democrația și drepturile omului vor veni mai târziu. Și mai există un alt capitol care definește uh, modul în care cele 15 până la 20 de milioane de euro care vor fi alocate Tunisiei pentru modernizarea justiției, deci modul în care vor fi aceste fonduri utilizate se menționează deloc respectarea drepturilor omului și nici independența justiției. Și totuși, de mai mulți ani, mai ales pe acest program despre care vorbesc, uh, care privește Tunisia, deci de mai mulți ani, repet, cerem ca modernizarea sistemului tunisian să implice o condiționalitate de drepturi ale omului, pentru că s-a observat că aparatul judiciar tunisian este în același timp un organ de represiune a drepturilor omului. Și atunci, politica externă trebuie să se bazeze mai uh, puternic pe principiile drepturilor omului și trebuie să se utilizeze instrumentul controlului bugetar pentru a ne asigura că aceste principii sunt incluse în planurile de acțiune. Și uh, a doua recomandare, trebuie să existe o monitorizare mult mai strictă, pentru că Parlamentul nu, după părerea noastră, nu se ridică la înălțimea acestor instrumente necesare de, pentru monitorizarea sprijinului, pentru monitorizarea rezultatelor în materie de drepturi ale omului. Trebuie, de asemenea, făcut o monitorizare politică a acestor instrumente și trebuie să se asigure respectarea principiului de diferențiere, exer- exercitându-se un control de un democratic privind condițiile de întărire a relațiilor. Uh, Uh, un proces foarte opac și care astăzi uh, ne arată prin exemplul relațiilor de, cu Israelul care sunt cu adevărat uh, mizele și care este progresul care se face către procesele mm, acordurilor de aderare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Gregor Tării, pentru aceste remarci, remarci tri, critice. Sunt sigură că reprezentantul Comisiei și alți reprezentanți pot să uh, facă comentarii. Acum, cu premersiunea dumneavoastră, vom merge direct la discuțiile privind uh, cazurile de țară, pentru că uh, am dorit să avem o singură dezbatere. Vom avea, deci, prezentările Ucraina și Egipt, dacă acceptați aceste modificări, așa că îl invit direct pe domnul Brender, care este director adjunct uh, privind parteneriatul cu țările din Est, de la DJ Relex. Deci, domnule Brender, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vorbesc germană. O observație foarte importantă a fost menționată de domnul Rutger Wissels, și anume cadrul juridic s-a îmbunătățit considerabil în statele noastre partenere, dar punerea în aplicare a drepturilor este însă problematică. Sunt destule neajunsuri și aceste lucruri sunt valabile și în ceea ce privește Ucraina. Observația centrală în prezentarea mea este că Ucraina a făcut progrese considerabile în ultimii ani, însă în ceea ce privește punerea în aplicare a cadrului juridic, există însă în multe cazuri uh, rămânere în urmă. Vreau să mă refer la patru puncte centrale Aș putea să vorbesc despre mai multe, dar vreau să am o abordare uh, concentrată. Primul punct central pe care vreau să îl menționez sunt încălcările drepturile omului în, detenția, în detenție și în uh, centrele, um, în închisori. Această problemă este în continuare existentă în foarte multe închisori. Există tot felul de um, cazuri de aplicare a torturii, de smulgere a mărturilor forțate. A existat un departament la Ministerul de Interne pentru monitorizarea uh, condițiilor în închisori care a fost uh, desfințat recent. Este un punct care a fost subliniat de multe organizații pentru drepturile omului și din punctul nostru este regretabil, din punctul nostru de vedere. În ceea ce privește privește închisorile, este important să spunem și că condițiile de detenție sunt în general mai bune decât în uh, perioada de detenție dinaintea proceselor, dar nu sunt uh, suficiente și ONG-urile spun, uh, uh raportează în mod regulat că cei uh, deținuți sunt abuzați fizic. Există abuzuri regulate, există um, tot felul de vizite ale unor uh, persoane ne um, uh, certificate, neautorizate în uh, închisori. Iar protocoalele ONU cu privire la rele tratamente și la uh, demnitatea omului, acestea au fost ratificate de către Ucraina dar până acum nu există un mecanism național corespunzător pentru punerea în aplicare a acestui protocol care uh, să uh, creeze premisele punerii în aplicare ale acestor dispoziții. Nu există încă. Un alt punct important sunt condițiile de tratare ale uh, solicitanților de azil și ale uh, refugiaților. Există, nu există în Ucraina o strategie clară pentru aceștia, un punct important este că, conform înaltului comisar pentru refugiați al Organizației Națiunilor Unite, Ucraina nu are un sistem de înregistrare ale, al noilor veniți. Um, și acest, uh, această lipsă duce la um, acțiuni arbitrare din partea poliției, um, amenzi, um, rele tratamente față de uh, solicitanții de azil. Există multe cazuri de încălcarea drepturilor fundamentale ale solicitanților de azil, printre care și încălcarea principiului de nereturnare forțată. În uh, Ucraina, aceste persoane sunt returnate în mod forțat, chiar dacă în țara lor de uh, proveniență integritatea sau viața chiar le sunt puse în pericol. De asemenea, trebuie să vă spun că există multe cazuri de atacuri uh, violente uh, în Ucraina, uh, îndreptate în către imigranți, refugiați sau solicitanții de azil. Există de asemenea și în mare parte o discriminare în uh, Ucraina. După cum știți, există un număr mare de minorități în Ucraina. Iar uh, Uh, mo modalitățile, măsurile juridice în ceea ce privește combaterea discriminării nu sunt suficient uh, dezvoltate. De exemplu, uh, persoanele nu au acces la cei din cadrul minorităților nu au acces la educație în limba proprie. Există diferențe foarte mari și există restricții în ceea ce privește drepturile minorităților. De exemplu, tatarii din Crimea au o situație foarte dificilă. Aceștia în 1944 au fost deportați în Asia Centrală și doar la sfârșitul anilor 80 au primit permisiunea de a se reîntoarce. Există multe probleme în ceea ce privește reintegrarea tatarilor din Crimea. Um, Posesia de terenuri este o chestiune care este în continuare controversată. Nu există o legislație foarte clară pentru recunoașterea acestora, pentru a-i repune în drepturi și pentru a-i reintegra pe deplin în societate. Există discriminare și prejudecăți și în ceea ce privește populația Roma. Există tot felul de acte uh, antisemite și uh, acte de intimidare, de discriminare și, de asemenea, acte de violență împotriva minorităților sexuale. Și, de asemenea, vreau să uh, vă atrag atenția asupra unor evoluții recente pe care le-am aflat în ceea ce privește uh, libertatea de exprimare și libertatea mass media. După cum știți cu toții, Ucraina a făcut într-adevăr progrese considerabile, mai ales în ceea ce privește, mai ales în legătură cu uh, Revoluția Portocalie, dar recent există niște evoluții care ne dau de gândit, pentru că avem uh, rapoarte în ceea ce privește intimidarea și chiar atacuri asupra jurnaliștilor. Um, autoritățile administrative le îngreunează accesul la informații, iar mass media privată um, sunt um, uh, restricționate prin faptul, prin Uh, anumite obligații de fidelitate față de putere care le sunt impuse. În dialogul nostru cu Ucraina, uh, aceste puncte sunt importante și vreau să vă spun acum ce face Uniunea Europeană în ceea ce privește aceste probleme participarea Ucrainei la politica europeană de vecinătate este importantă pentru noi, pentru că această politică ne dă posibilitatea de a vorbi cu Ucraina despre aceste probleme. Ucraina și-a asumat anumite angajamente în cadrul politicii europene de vecinătate și această politică ne dă așadar uh, posibilitatea să discutăm uh, toate aceste probleme cu Ucraina și de asemenea să facem presiuni pentru ca Ucraina într-adevăr să și pună în aplicare obligațiile pe care și le-a asumat. Aș dori acum să fac niște um, referiri foarte scurte la instrumentele diverse care ne stau la dispoziție uh, și dacă cineva are întrebări mai detaliate, pot să îi dau detalii. Punctul central este că, sigur, în cele din urmă, Ucraina este cea care va alege pe ce drum va merge. Din punctul nostru de vedere, este esențial ca uh, Ucraina să uh, facă progrese și în domeniul democrației și respectării drepturilor omului pentru a putea dezvolta uh, relațiile bune pe care ni le dorim prin această uh, politică de vecinătate și prin noul acord pe care îl cunoașteți. Uh, așadar, în primul rând, avem dialogul politic cu Ucraina, avem un uh, instrumentariu foarte bun al discuțiilor de la uh, uh, summitul uh, anual, întâlniri ministeriale, uh, întâlnirea reprezent- înalților reprezentanți uh, și în cadrul acesta se discută justiția, libertatea și securitatea în dialogul politic, așadar. Sigur că susținerea noastră, asistența tehnică, uh, joacă un rol central în acest dialog. În noul cadru de programare 2011-2013, uh, Ucraina primește prin instrumentele de uh, de parteneriat și de vecinătate, 570 de milioane de euro, printre care 20-30% sunt utilizate pentru consolidarea uh, ordinii juridice. Și vreau de asemenea să vă spun că uh, pe lângă aceste instrumente utilizate de Comisie și uh, Consiliu și statele membre joacă un rol foarte important și există o serie întreagă de inițiative din partea statelor membre pentru a promova democrația și statul de drept în Ucraina. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Brender! Trebuie să vedem cum Parlamentul și subcomisia noastră poate să contribuie uh, la folosirea efectivă a acestor instrumente pe care le-ați menționat. Acum um, avem o altă prezentare privind situația din Ucraina și îl întâmpin cu multă căldură pe domnul Roman Romanov de la programul Statul de Drept, de Drept director de program de la International Renaissance Foundation din Kiev. Poate puteți să ne spuneți câte ceva despre fundație. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult că uh, vorbim și vorbiți despre Ucraina în această eudiere, politica de vecinătate și drepturile omului, pentru că nu s-a întâmplat deseori ca Ucraina să nu fie codașul clasei în regiune. Dar ca să fiu foarte sincer, trebuie să spun că uh, dacă este să vedem care este imaginea Uniunii Europene în Ucro- Ucraina, nici aici lucrurile nu sunt foarte clare, pentru că, de fapt, ucrainienii percep Consiliul Europei ca pe un promotor al drepturilor omului și nu Uniunea Europeană. Eu reprezint International Renaissance Foundation, care face parte din rețeaua OSI, Open Society Institute, și eu lucrez în această calitate de opt ani. Am gestionat bugete an de an legate de procesul de justiție și așa mai departe. Cel mai recent, uh, în țară, au avut loc niște evenimente și uh, poate că astfel aveți o idee legată de utilitatea tot acestor instrumente și programe care susțin dezvoltarea Ucrainei și impactul acestora asupra situației drepturilor omului în uh, Ucraina. Cunosc deci această situație și pot să spun că sunt de acord că această situație nu este așa de proastă față de cea din alte țări. Avem totuși o țară care se bucură de un regim uh, pluralist. Și Ucraina a demonstrat încă o dată că poate să aibă alegeri uh, libere și democratice. Uh, societatea civilă din Ucraina este prezentată printr-o serie de organizații care au un rol foarte important în țară. În, aceeași, uh, în același timp, politica europeană de vecinătate nu a fost principalul instrument care a influențat țara. În primul rând pentru că autoritățile ucrainene doreau ceva diferit mai mult decât o politică de vecinătate, iar planul de acțiune n-a fost niciodată un document uh, cu o astfel de vocație. Organizațiile societății civile au primit într-adevăr susținere semnificativă din partea Uniunii Europene, însă acest ajutor și susținere nu a fost niciodată legată de susținerea de care s-a bucurat guvernul ucrainian. Și cred că este o chestiune care trebuie reevaluată pe viitor. a oferi susținerea guvernului pentru ca acesta să se reformeze el însuși nu este cea mai bună strategie în cazul unei țări precum Ucraina. Mult mai multe trebuie făcute pentru ca țara într-adevăr să progreseze. Aș dori să spun că este important ca, un, ca Uniunea Europeană a început într-adevăr să coopereze strâns uh, cu alte organizații regionale și internaționale prezente în regiune, inclusiv Consiliul Europei. Este important pentru că Consiliul Europei are multă expertiză, dispune de multe influență și de multe, mulți experți în acest sens. În același timp, proiectele desfășurate de Consiliul Europei nu sunt totdeauna foarte eficiente, îndrăznesc eu să spun ele ofer țării, oferă țării uh, mai mult uh, expertiză internațională și uh, informații sau expertiză privind educația și nu susțin direct organizațiile militante din țară. Aceasta ar fi modul prin care acesta ar putea să-și asume într-adevăr responsabilitatea. Iar nu numai guvernul trebuie să dea dovadă de răspundere în acest sens, ci și organizațiile ce s-a făcut, ce s-a întâmplat în ultimele luni, deci după alegerile din uh, Ucraina. În ce privește drepturile omului, lucrurile sunt destul de confuze și chiar îngrijorătoare. Organizațiile în societatea civilă sunt îngrijorate, deci, de modificările din strategia Ministerului de Interne legate de monitorizarea internă a drepturilor omului, noul ministru de profil, de resort, nu a, uh, a venit cu o strategie nouă, iar cea veche a fost practic eliminată. În ultimii cinci ani, totuși, am avut o serie de miniștri ai apărării și de interne care proveneau din, uh, din rândul uh, civililor și nu din armată. E vorba de miniștri și responsabili, dar am avut și responsabili militari uh, care se, se ocupau de poliție și de armată și cred că asta este totuși un lucru negativ. Mai este ceva, un semnal negativ legat de o anumită tendință sexistă a politicii în țară, nu avem nicio femeie în noul guvern de la Kiev și explicația oficială a prim-ministru Azarev a fost următoarea și anume că nu femeile vor reforma țara, nu e o muncă de femei asta. Și cred că nu e ușor de înțeles și acceptat un astfel de argument. Iată alte lucruri chiar îngrijorătoare uh, eforturile semnificative făcute în ultimii ani în țară uh, pentru libertatea de expresie au fost uh, practic uh, încălcate pentru că chiar și Telegina Națională săptămâna trecută a ajuns să protesteze împotriva cenzurii. Și Practic, aici este vorba de cine controlează principalele trusturi de presă din uh, țară. E vorba de persoane uh, private care, de fapt, locuiesc uh, în țările europeană, cum ar fi Marea Britanie, alteori Ehm, e vorba de persoane care dețin controlul acestor, eh, eh, acestor eh, organe de, de mass media care locuiesc în Monaco sau așa mai departe sau la Geneva. Ehm, deci, cred că ar trebui să luăm mai în serios aceste aspecte în dialogul dintre Ucraina și Uniunea Europeană. Noul guvern ar putea fi mult mai eficient Uh, decât cele precedente în ceea ce privește eficacitatea reformelor, pentru că vechile, uh, fostele guverne din Ucraina au eșuat. Planul de acțiune UE-Ucraina privind uh, politica de vecinătate și rapoartele elaborate și studiile respective au, uh, sunt tot atâtea contribuții remarcabile și utile. E vorba de reforme importante care au fost practic evocate, cum ar fi ajut, ă, asistența juridică, dar care n-au fost niciodată implementate. Ă, guvernul, președintele, Parlamentul trebuie să preia aceste idei bune și nu să o ia de la capăt, pentru că asta înseamnă pierdere de timp. Uh, există multe baze de pe care se, po- se poate pleca, inclusiv expertiza internațională și pot fi implementate aceste lucruri. Este important să se combine eforturile făcute de diferite structuri ale UE aici. Iar drepturile omului trebuie să devină într-adevăr o prioritate în dialogul politic de la cel mai înalt nivel. Kievul are nevoie disperată de cooperare economică cu zonele, din regiunea euro și iată o pârghie uh, importantă. pentru că aceste chestiuni uh, ale drepturilor omului trebuie să fie abordate inclusiv în dialogul uh, economic, care este o prioritate a guvernului de la Kiev. Consider, în concluzie, că a venit momentul să introducem într-adevăr uh, uh, drepturile omului în dialogul între Uniunea și Europeană și Ucraina. Mulțumesc foarte mult pentru aceste concluzii și sugestii absolut concrete. Aș face observație. Nu vom avea întâi dezbaterea, ci vom discuta întâi Egiptul. Vă aș spune ceva. Mă simt puțin jenată, pentru că Parlamentul are o poziție foarte dură față de Belarus, Bielorusia, dar Parlamentul nu are o astfel de atitudine la fel de clară față de celelalte țări din uh, regiune. Așa că uh, trebuie să vedem dacă nu cumva nu măsurăm cu instrumente diferite și să ne uităm cu multă atenție la celelalte cinci țări din uh, parteneriatul și politica de vecinătate răsăritene. Acum trecem la următoarea prezentare și evaluare de țară. E vorba de situația drepturilor omului din uh, Egipt. Am avut multe contacte, inclusiv la nivel ministerial, cu reprezentanți din Egipt. Parlamentul a propus o rezoluție uh, foarte recent, s-au propus și o serie de acțiuni foarte concrete și recomandări pentru guvernul egiptean. Egiptul este un vecin apropiat, apropiat pardon, al Uniunii Europene și deci noi suntem interesați de ce se întâmplă acolo. Am doi uh, invitați pe acest subiect. În primul rând, domnul Thomas Dupla del Moral, care este director în directoratul F, directoratul pentru Orientul Mijlociu și Mediterana de Sud, el reprezintă DG Relex, deci Comisia Europeană, apoi domnul uh, Muataz El Fegeri, care este director executiv al Institutului din Cairo pentru drepturile omului, studiile pentru drepturile omului și membru al Comitetului Executiv al MHRN. N. Nu știu ce înseamnă aceste acronime, spune doamna președinte. Este Cred că este vorba de rețeaua uh, euro-mediteraneană pentru drepturile omului. Uh, da, vă mulțumesc foarte mult. Uh, domnule Dupla del Moral, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Planul de acțiune Uniunea Europeană, Egipt a intrat în vigoare începând din 2007 și implementat am avut o audiere recentă um, legată de statul de drept, democratizare și drepturile omului împreună cu Parlamentul dumneavoastră. De altfel, Uniunea Europeană are o dialogul, uh, un dialog constant cu Egiptul privind democratizarea și drepturile omului. Uh, există și rapoarte interimare care sunt publicate și recent au avut loc niște schimburi de vedere în martie 2010 pe acest uh, subiect între cele două părți. La acea ședință am avut o discuție onestă cu partea egipteană privind uh, chestiunea drepturilor omului și suntem uh, foarte încântați de atitudinea constructivă a părții egiptene. Egiptul a participat recent la um, uh, procesul de revizuire periodică a progresului privind drepturile omului al ONU și s-a remarcat o participare sporită a ONG-urilor și a societății civile în această țară la procesul de democratizare. Luna viitoare, Egiptul va răspunde în fața Consiliului ONU privind drepturile omului, privind uh, um, recomandările făcute. Acest, uh, uh, acest proces este unul foarte important și noi dorim ca acest, uh, recomandările UPR să fie implementate pe deplin și, într-adevăr, e vorba de un subiect care va rămâne în continuare la ordinea zilei. Am întâmpinat cu bucărie progresele Egiptului privind drepturile copiilor și ale femeilor și progrese mai limitate în ce privește libertatea de expresie și libertatea mass media. În țară a au scăzut numel, numărul cazurilor de hărțuire a, dialog, a jurnaliștilor și acest lucru va permite un dialog mai constructiv însă mai sunt probleme legate de libertatea de asociere, inclusiv în contextul preelectoral și aceste lucruri ne îngrijorează. De asemenea, uh, organizațiile societății civile și partidele se reunesc și demonstrează din ce în ce mai mult și aici este vorba de limitarea libertății de asociere și de expresie. Aceste lucruri trebuie deci, luate în considerare. Mai există și temeri uh, legate de continuarea stării de urgență în această țară. Uniunea Europeană a încurajat activ Egiptul să accelereze adoptarea legii antiteroriste într-un limbaj conform statelor internaționale. Pe 15 mai, primul ministru Nazir va avea, va face o alocuțiune legată de eh, modificarea legislației antiteroriste. Încă se mai folosește tortura, avem rapoarte în acest sens, iar în, în cadrul eh, procesului cu ONU, Egiptul s-a angajat să uh, respecte standardele internaționale și să facă eforturi pentru ca autoritățile uh, competente să investigheze toate cazurile uh, de tortură și acuzațiile de tortură. Noi apreciem foarte mult implicarea societății civile în Egipt, implicarea acestor organizații în procesul de, de monitorizare a drepturilor omului împreună cu ONU arată importanța um, libertății de expresie și sperăm că lucrurile vor continua în acest sens. Însă mai sunt multe de făcut conform rapoartelor pri, pri, primite. Guvernul trebuie să se asigure de respectarea drepturilor minorităților religioase. Mai sunt probleme, deci, de rezolvat legate, de exemplu, de legislația privind locurile de cult, care deocamdată este discriminatorie având în vedere alegerile care vor urma, Uniunea Europeană își intensifică cooperarea în, în sensul ajutorului pentru perioada electorală și, bineînțeles, că uh, mai sunt temeri legate de respectarea standardelor internaționale. Egiptul nu dorește invitarea unor observatori uh, străini la alegerile care vor urma. Uniunea Europeană susține Egiptul pe calea democratizării, inclusiv prin instrumente financiare. Mai mult de 45 de milioane de euro în fonduri bilaterale au fost uh, destinate Egiptului, uh, inclusiv în ce privește drepturile omului. Între 2000 2011-2013 s-au alocat o serie de sume pentru susținerea drepturilor omului, a statului de drept și așa mai departe. Organizațiile uh, societății civile primesc susținere și uh, ajutor uh, și participă la proiecte gestionate de delegația UE la Cairo. Iar aceste proiecte fac parte din angajamentele luate în cadrul Mm, planului de acțiune comun. Aceste lucruri se discută inclusiv în contextul uh, relațiilor viitoare și intensificării uh, relațiilor între Uniunea Europeană și Egipt. Uniunea Europeană încurajează Egiptul să continue cu reformele democratice pentru că mai nevoie de progrese care uh, trebuie să fie făcute în ceea ce privește democrația și dreptul omului în Egipt. Bineînțeles că acest lucru este absolut necesar și este o, o, un, un, lucru necesar uh, atât în optica Uniunii Europene, cât și în ceea ce privește populația și guvernul. Trebuie să se încurajeze cooperarea și folosirea tuturor instrumentelor care să ne permită să obținem obiectivele uh, democratizării și propășirii drepturilor omului. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mr. Dupla del Moral, for these remarks. Vă mulțumesc, domnule, și acum am să îl invit pe domnul Elfejieri să ia cuvântul. Vă mulțumesc pentru această invitație. La început aș dori să um, să-mi exprim recunoașterea ca organizație a, drept, pentru drepturile omului în, din Egipt pentru faptul că ne susțineți. Mă refer mai ales la rezoluția din 2008 care este foarte importantă pentru noi, activiștii pentru drepturile omului și care a fost foarte bine primită în comunitatea drepturilor omului din Egipt. Trăim într-o perioadă foarte controversată din punct de vedere politic în Egipt. Au fost multe uh, neliniști sociale împotriva guvernului. Frustrarea socială, dezamăgirea au devenit uh, probleme zilnice ale milioanelor de egipteni. Îmi cer uh, scuze, spune doamna președinte, puteți să vorbiți puțin mai rar? Între timp, guvernul Uh, nu uh, permite niciun fel de participare politică. Noi avem așteptări foarte mari, am avut așteptări foarte mari de la politica de vecinătate în 2005, dar din păcate rezultatele sunt foarte modeste, din multe motive. În primul rând, partenerul dumneavoastră, dumneavoastră guvernul egiptean, nu a arătat voință politică reală de a se angaja voluntar um, conform planului de acțiune. În al doilea rând, PEV nu are un sistem clar de niște de indicatori cuantificabili. Nu există coerență între instrumentul financiar al politicii de vecinătate pe formul tehnic Uh, unde sunt uh, oficiali egipteni și europeni și uh, mai mare, obiectivele principale ale politicii de vecinătate. Fiecare componentă funcționează în izolare față de celelalte. Există și o lipsă de informare și de transparență în ceea ce privește proiectele bilaterale care au fost implementate în cadrul instrumentului PEV. În al doilea rând, Uh, nu există o voință destul de clară pentru promovarea democratizării în uh, această regiune și uh, într-o țară atât de importantă ca, cum este Egiptul. În martie 2007, planul de acțiune a fost adoptat și de atunci guvernul și-a negat angajamentele, mai ales cele luate în domeniul drepturilor omului și ale democrației. Aceste lucruri s-au uh, văzut foarte clar în rapoartele publicate de Uniunea Europeană, pentru că acestea nu au văzut progrese clare în respectarea drepturilor omului. Indicatorii în ceea ce privește respectarea drepturilor omului în Egipt arată foarte clar că sunt milioane de egipteni care nu au condițiile de bază pentru viață și sănătate, ceea ce înseamnă că e nevoie de niște politici alternative pentru a Um, aborda acest partener care nu are o dorință reală de a îmbunătăți uh, condițiile de viață și drepturile oamenilor. Guvernul uh, primește resurse și avantaje din partea Uniunii Europene, dar fără să facă și niște progrese reale pe teren în ceea ce privește dezvoltarea socială. Are ambiții de a-și uh, extinde ambițiile bilaterale cu Uniunea Europeană, dar este un test acesta pentru Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană trebuie să facă o alegere. Merge cu guvernul sau uh, rămâne de partea milioanelor de cetățeni care trăiesc în uh, opresiune și în condiții uh, grele. Progresele legate de dreptul omului și de democrație trebuie să fie fundamentale pentru orice consolidare a relațiilor pe viitor. Noi nu suntem împotriva furnizării de ajutoare financiare guvernului, dar această ofertă trebuie să fie utilizată în mod eficient ca o pârghie pentru a promova uh, Uh, dezvoltarea, respectarea drepturilor omului. Drepturile omului uh, sunt uh, uh, caracterizate în Egipt astăzi printr-o politică prin care cei responsabili pentru încălcarea lor uh, scapă de uh, pedeapsă. Climatul este unul de impunitate care a fost uh, impus vreme de câteva decenii. Din 1991, această situație a devenit una permanentă și multe drepturi fundamentale sunt suspendate, mai ales dreptul la un proces corect și dreptul la libertate personală și securitate. Um, curțile, tribunalele militare au fost utilizate împotriva persoanelor suspectate de terorism, dar de asemenea împotriva grupurilor politice și activiștilor civili Um, detenția prelungită a fost utilizată în mod sistematic și arbitrar. Guvernul nu a introdus niște motive clare pentru aplicarea acestei stări de urgență pe o perioadă atât de lungă. Aplicarea continuă a acestei stări de urgență nu mai poate să fie văzută, privită doar în contextul uh, luptei împotriva terorismului. Mai, din potriva, a devenit o tehnică sus, sistematică de opres, o primare a uh, um, rivalilor politici. În 2007, guvernul a amendat Constituția pentru a putea aplica o lege împotriva terorismului fără să ia în considerare clauze legate de garantarea drepturilor omului. Acest, uh, de asemenea, se va adopta un plan peste un an sau doi în ceea ce privește lupta împotriva terorismului. Al doilea plan din uh, anul 1992 când s-a adoptat uh, legea inițială care a dat o definiție foarte vagă pentru crima uh, pentru infracțiunea numită terorism, prin care pot fi penalizate foarte multe activități ale societății civile absolut pașnice. Măsurile antiteroriste au fost utilizate de guvern pentru a putea uh, um, acționa împotriva societății civile, politice, uh, potrivnice guvernului și guvernul dorește să uh, înlocuiască sistemul uh, de urgență care este în vigoare acum, cu o nouă lege antiterorism care nu uh, respectă drepturile omului. Uh, cetățenii din Egipt nu sunt protejați împotriva torturii. Uh, tortura este o practică zilnică în uh, secțiile de poliție și în alte facilități de detenție, inclusiv în închisori și chiar în uh, zone publice. Ofițerii de poliție utilizează forță excesivă în, împotriva civilor din 2007. Aproximativ 80 de migranți uh, africani au fost uh, împușcați în Sinai în timp ce încercau să uh, treacă granița. Și toate aceste evenimente au rămas neinvestigate. Sistemul penal face posibile astfel de cazuri și protejarea vinovaților. Situația femeilor este în continuare îngrijorătoare. Femeile din Egipt sunt uh, puternic discriminate prin uh, legea uh, penală, prin legea familiei și sunt discriminate și în viața politică și în viața privată. Excluzia, excluziunea politică este măsura care se utilizează pentru a acționa împotriva candidaților, contra candidaților politici. Iar guvernul nu are niciun fel de răspundere față de cetățeni aceștia nu au dreptul de a participa în viața publică, iar cei care doresc să-și exercite drepturile trebuie să uh, facă față unei serii de restricții și de abuzuri din partea autorităților. Constituția restrânge dreptul uh, indivizilor de a se uh, um, de a um, vota sau de a fi ales în, alegerile prezidențiale. Am văzut din 2006 până acum că au fost uh, foarte mulți membri ai opoziției liberale care au fost uh, întemnițați de către, sau um, urmăriți de către autorități. În 2005, uh, contracandidatul președintelui a fost întemnițat și acum Mohamed El Baradei dorește să um, să um, intre în campanie electorală, dar nu poate să o facă pentru că este restrâns, restricționat acest drept, iar susținătorii lui sunt de asemenea uh, urmăriți. Cetățenii egipteni nu au dreptul fundamental de a forma o asociație politică sau socială. Aceasta este parte a unei strategii guvernamentale autoritare care dorește să domine întreaga societate și să nimicească orice fel de altă acțiune independentă de stat. Uh, legea uh, se va modifica în acest an și se vor introduce foarte multe restricții cu privire la toate felurile de organizații, nu doar ONG-uri pentru drepturile omului, ci și cele caritabile. Pentru că în uh, Egipt, Ministerul, o agenție de securitate se ocupă de ONG-uri. Există multe ONG-uri care primesc fonduri um, de la donatori internaționali, dar federația acestor ONG-uri este controlată de către guvern și președintele acestei asociații a spus recent într-un ziar că organizații pentru drepturile omului sunt o amenințare serioasă la uh, securitatea națională și trebuie să fie restricționate, ceea ce ne arată că modificarea legii va fi în sensul uh, restrângerii drepturilor acestor asociații și nu s-a făcut nicio consultare publică până acum. Câteodată sunt invitați reprezentanții ONG-urilor pentru consultări în uh, paralel cu consultarea publică, dar de fapt aceste discuții nu sunt deloc constructive și nu duc la niciun fel de rezultate semnificative. În ceea ce privește libertatea de exprimare, au continuat încălcările cu toate că mass media a uh, primit foarte multe uh, a făc, s-au făcut progrese în ceea ce privește drepturile mass media. În continuare, jurnaliștii sunt urmăriți, uh, internetul uh, uh a devenit uh, o altă măsură de urmărire pentru că foarte mulți activiști și blogări uh, sunt deținuți, există o persoană deținută din 2008 și sunt uh, alții din Egipt în acea situație. În ultimul rând vreau să vă atrag atenția asupra unei recomand unor recomandări pe care le dorim, dorim să le înaintăm în perioada următoare. Solicităm Parlamentului European să-și utilizeze puterea bugetară pentru a se asigura că politica europeană de vecinătate duce la punerea în aplicare eficace a uh, respectării drepturilor omului. De asemenea, trebuie consolidate relațiile bilaterale între Uniunea Europeană și Egipt, punându-se accentul pe drepturile omului și pe uh, democrație și solicităm Parlamentului European să trimită o uh, misiune la nivel înalt la uh, alegerile prezidențiale care urmează, pentru că se așteaptă foarte multe probleme și, de asemenea, activiști în domeniul drepturilor omului uh, Uh, sunt în pericol. Democrația, drepturile omului sunt interconectate și uh, servesc unor interese strategice în regiune. Mulțumesc! Mulțumesc pentru acest raport foarte detaliat și foarte concret și în caz că cineva se întreabă care este poziția guvernului egiptean, e bine, aceasta este inclusă în dosarele noastre. Acum aș dori să invit pe colegii mei să ia cuvântul și apoi, sigur, vom invita și uh, pe vorbitori să uh, răspundă la întrebări, să revină cu observații, mai ales pe cei care sunt uh, responsabili de elaborarea acestei politici de vecinătate către Est și Sud. Doi vicepreședinți, domnul Gip și apoi doamna Andrichene și apoi domnul Howitt și doamna Lochbiller, domnul Gip, vicepreședinte al comisiei noastre, în primul rând. <clears throat> Mulțumesc. Do czynienia z taką bardzo interesującą Mulțumesc. Am ascultat o prezentare foarte interesantă. S-a vorbit despre politica europeană de vecinătate, dar în contextul unor țări foarte importante pentru Uniunea Europeană. Ucraina se află, putem spune asta, se află la porțile Europei și la porțile Uniunii Europene, iar Egiptul este un vecin al Uniunii Europene. Iată un fapt care nu trebuie lăsat deoparte. Am ascultat aceste prezentări care n-au făcut decât să repete același lucru și anume că Parlamentul trebuie să um, utilizeze mai bine instrumentele de care dispune. S-a vorbit despre respectarea regulilor în materie de drepturile omului și s-a spus că societatea ucraineană are nevoie de un limbaj clar și că era mai sensibilă la ceea ce se întâmpla, de exemplu, în Consiliul Europei. Cred că Parlamentul European nu este suficient de cunoscut și rolul său nu este suficient de apreciat. Și aș putea spune același lucru și despre celelalte instituții europene. Cred că nu suntem suficient de cunoscuți în Ucraina. Iată un factor important legat de reprezentare ne-ați uh, prezentat uh, realitatea din Ucraina și ați vorbit uh, despre mai multe lacune care continuă să existe în materie de drepturi ale omului. Și vedem că aceste drepturi nu sunt suficient de bine abordate în cadrul politicii europene de vecinătate și în același timp că principiile politicii europene de vecinătate nu sunt suficient de implementate în ceea ce privește drepturile omului. Um, mă gândesc la un eveniment important care a avut loc în acest an și anume alegerea prezidențială alegerile prezidențiale din Ucraina. S-a spus că a fost vorba de un proces democratic care va duce însă la niște schimbări foarte importante și uh, cred că politica nu va fi implementată la fel și de acum înainte, că se vor înregistra niște schimbări uh, fără precedent în ceea ce privește Parlamentul ucrainean. Și cred că va trebui să vedem care vor fi consecințele asupra relațiilor între Uniunea Europeană și Ucraina. Pe 22 februarie, Parlamentul a adoptat o rezoluție privind situația din Ucraina și această rezoluție vorbește despre respectarea regulilor democratice, despre respectarea drepturilor omului și despre misiunea Parlamentului European S-a vorbit și despre observarea alegerilor din Ucraina, despre misiunea OSCE. S-a abordat și procesul electoral și rolul mass media, de exemplu, în ceea ce privește prezentarea candidaților la alegeri. Eu uh, însumi am fost observator și uh, gândindu-mă la procedura electorală și la transparența procedurilor, Cred că trebuie discutate aceste lucruri, pentru că noi, observatorii, am urmărit îndeaproape procesul. Există foarte multe proceduri de control care trebuie implementate pentru asigurarea transparenței procesului electoral și este întotdeauna interesant să vedem ce se întâmplă cu adevărat pe teren. Și trebuie să vă spun că am fost cu adevărat impresionați. E bine să menționăm acest lucru. Și ajung astfel la rolul mass media. Uh, cred că mass media din Ucraina a prezentat cu adevărat pe toți i-a prezentat cu adevărat pe toți candidații la alegerile din Ucraina, în ciuda uh, preferințelor politice. Și cred că trebuie să insistăm și pe rolul pe care îl joacă agenții economici. Ar trebui să vedem uh, cum aceștia vor continua să joace un rol și în viitor, în cadrul negocierilor pe care Ucraina le uh, conduce pentru aderarea la anumite organizații internaționale, de exemplu. Și ajung și la niște uh, termeni uh, care au fost afirmați în mod public de către anumite autorități ucrainene. S-a spus că trebuie revizuit rolul întregii administrații ucrainene. Societatea civilă a spus că așteaptă o schimbare radicală din partea autorităților locale și regionale. Și de asemenea s-a spus că trebuie realizată o descentralizare a, a puterii centrale. A, dar sigur că acest lucru va depinde și de fondurile disponibile și tocmai s-au solicitat fonduri suplimentare pentru susținerea rolului autorităților regionale și locale. S-a spus că Ucraina este o țară mare, cu diferențe foarte mari între regiuni și uh, poate că și această um, mm, susținere a drepturilor omului depinde de uh, procesul de schimbare, de transformare pe care îl va traversa administrația uh, regională și locală. Este o țară cu foarte multe diferențe. Și societate, organizația societății civile trebuie să fie susținute, ONG-urile trebuie să fie susținute. Fără acest sprijin nu se poate ajunge la un uh, progres real. Dacă vrem să se înregistreze un adevărat succes uh, pe partea de drepturi ale omului, atunci acest sprijin este necesar. Dacă ne dorim ca reformele să fie pe drumul cel bun, dacă dorim ca uh, modernizarea să uh, existe cu adevărat în funcționarea de zi cu zi a guvernului, ei bine, atunci sprijin este um, crucial. Trebuie să sprijinim toate aceste procese din Ucraina. Vă mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Acum, uh, doamna vicepreședinte, mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc vorbitorilor. Toate prezentările au fost foarte interesante pentru noi și întrebarea mea se va lega de una din țările despre care am discutat astăzi și anume Ucraina. Prima întrebare se adresează domnului Romanov. Uh, în dosarele noastre avem un raport din partea Human Rights Watch uh, din uh, ianuarie 2010 și citez, în ciuda anumitor îmbunătățiri Uh, progresele mm, sunt foarte slabe. Um, metodele mm, de tortură în detenție continuă să fie un uh, fapt obișnuit. Uh, la fel nu sunt, repetate drepturi, nu sunt respectate drepturile minorităților problemele de sănătate publică trebuie să fie abordate în mod eficient de către guvern. Centrul Uh, de ajutor pentru, um, uh, pentru uh, HIV-SIDA a raportat 30.000 de cazuri noi. Și vreau să vă întreb, sunteți de acord cu această evaluare a situației drepturilor omului din Ucraina, cu această evaluare generală? Domnule Brander, dumneavoastră ați vorbit despre minoritățile naționale și despre disponibilitatea educației în uh, limbile materne. Uh, Întrebarea mea. Ați vorbit și despre ați vorbit despre tatarii ucraineni sau ați, uh, v-ați uh, oprit și la alte minorități? Și aș vrea să știu care este observația dumneavoastră despre situația uh, tătarilor din Crimea. Și câteva cuvinte despre libertatea presei. Există un exemplu celebru cazul Gheorghe Gongațe, care a fost uh, ucis anul trecut în iulie, uh, când se apropiau alegerile, fostul ministru de interne a fost uh, suspectat în mod oficial uh, că ar fi comandat această crimă și acum am ajuns în mai 2010. Există vreun rezultat al acestei anchete um, sau acum că alegerile s-au terminat, că s-a ales noul președinte, cazul va rămâne un mister, iar uh, persoanele vinovate nu vor fi sancționate. Mulțumesc, domnul Howitt. Îmi cer scuze, va trebui să plec la ora 5 jumătate, nu voi putea asculta toate răspunsurile. Însă sigur că colegii mei vor transmite mesajele. Mulțumesc vorbitorilor care s-au exprimat în această audiere. În ce privește Ucraina, mă gândesc la decizia guvernului ucrainean de a implementa recomandările Consiliului Europei privind combaterea discriminării uh, pe Uh, cauze de orientare sexuală mm, publicate în acest an. Există vreun mod în care putem aștepta o implementare a acestor recomandări? Care sunt etapele în acest sens? În al doilea rând, am ascultat cu mare atenție, dar nu am auzit dacă există o propunere de reformă a Constituției în mod clar, acesta este, aceasta este una din solicitările cheie a comunității drepturilor omului și aș dori să am un răspuns clar în acest sens. În ceea ce privește Egiptul, știți că am organizat o reuniune mm, uh, recent împreună cu rețeaua Euromediteranana pentru drepturile omului și datorită uh, colegilor de la Comisia Europeană. Am, uh, m-am deplasat eu însumi la uh, Cairo și am avut ocazia să uh, discut cu grupul pentru drepturile omului. Aș dori să mm, mulțumesc în mod public pentru facilitarea acestei oportunități. Trei întrebări așadar legate de Egipt. Nu știu dacă am auzit bine, dar din câte înțeleg se plătesc 45 de milioane de uh, euro pentru um, reformarea sistemului electoral. Dacă acest lucru este adevărat, într-adevăr este o cifră enormă. Și atunci întrebarea pentru colegii de la comisie. Cât de irevocabilă este această situație? Pentru că ar putea fi un lucru destul de ciudat pentru unii în condițiile în care nu am fost invitați ca observator la alegeri. Când am uh, participat la reuniunea de la Cairo, mi s-a părut foarte clar că în ceea ce privește evoluțiile actuale, nu există un adevărat proces de reformă care să fie implementat și acest lucru a fost uh, repetat astăzi și de reprezentantul rețelei Euromed. Și atunci întrebarea se orientează către Comisie din nou. Care sunt perspectivele pe care Um, le puteți observa pentru un adevărat proces de reformă uh, și când ar putea acesta să înceapă în Egipt. Știu că există probleme cu migranții la frontierele cu Israelul, uh, au fost acolo niște cazuri de crime și știu că Uniunea Europeană trebuie să aibă un răspuns față de aceste cazuri și mă întreb dacă s-au realizat investigații împreună cu um, uh, omologii noștri din Egipt și din punct de vedere tradițional, Egiptul a fost un partener bun al Uniunii Europene și un partener cheie în procesul de pace din Orientul uh, Mijlociu și multe din uh, organizațiile de drepturi ale omului uh, se în, întreabă dacă uh, Uniunea Europeană și Statele Unite vor continua să închidă ochii față de problemele de drepturi ale omului care există în Egipt. Este clar că nimeni și chiar nici egiptenii nu sunt de acord cu acest lucru. Însă această întrebare trebuie adresată în mod clar celor doi vorbitori. Sunt de acord cu asta și cum evaluează ei situația, pentru că este un argument care trebuie susținut de Parlament. Mulțumesc, domnule Howitt, și doamna Locvilor, ultimul vorbitor. Am o întrebare pentru domnul Brender. Și am să o adresez în germană. Ne-ați spus că Ucraina are probleme cu Uh, refugiații și cu returnarea acestora la graniță. Ucraina este la una dintre frontierele externe ale Uniunii Europene și pentru că este o frontieră pe uh, la sol, avem imagini mai puțin șocante decât cele în cazul frontierelor uh, maritime. Dar uh, vreau să știu care este situația în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului la frontiera uh, Ucrainei, dacă ați discutat aceste lucruri cu uh, cei de la Frontex sau dacă o veți face. Și a doua chestiune, în ceea ce privește Egiptul. Și eu aș susține întrebarea lui Richard Howe, ce anume vrem să a, auzim din partea Comisiei, dacă există vreo șansă de reformă substanțială, de niște pre, proiecte de reforme a, adevărată cu Egiptul. Și mai am două întrebări specifice. Domnul Elfigeri ne-a spus că tortura este aplicată în mod sistematic și este răspândită. Există vreo uh, intenție de a aplica orientările Uniunii Europene în ceea ce privește tortura în relația cu autoritățile egiptene, pentru ca acestea să le preia și să le aplice. De asemenea, s-a criticat lipsa de coerență între diferitele grupuri și instrumente pe care le avem în Uniunea Europeană. Aveți uh, uh, criticile dumneavoastră, ceea ce ați spus până acum, au dus la vreo îmbunătățire? Ați fost invitat la vreo reuniune de evaluare de către comisie? Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Lochbiller. Acum propun să dăm întâi cuvântul comisiei și reprezentantului uh, uh, FIDH și în, în mod general și apoi fiecare reprezentant uh, va vorbi despre situația țării în cauză. Nu vreau să vă limitez uh, dreptul de a vorbi. Mulțumesc. Nu au fost niciun fel de întrebări specifice, dar două chestiuni uh, vreau să le reamintesc. Sunt chestiuni cheie pentru noi care pun centrul, în centrul discuțiilor drepturile omului și în ceea ce privește parteneriatul cu Estul în ceea ce privește aducerea negocierilor la un stadiu actual și în cadrul negocierii noilor acorduri de asociere. Și a doua chestiune, drepturile omului trebuie să fie existente, să fie prezente în uh, structura Serviciului de Acțiune Externă și vreau să vă amintesc aici articolul 21 din Tratatul de la Lisabona, care dă atenție în mod specific unei mai bune coerențe și consecvențe uh, în ceea ce privește promovarea valorilor împărtășite în toate domeniile, inclusiv drepturile omului. Acestea ar fi comentarii generale. Mulțumesc, domnule Visels, acum. Thank you. Only very, very briefly, uh, I would like to point out... Mulțumesc, foarte pe scurt. În primul rând, Comisia astăzi, ca și în trecut, este foarte recunoscătoară subcomisiei pentru drepturile omului ca și multor altor uh, ONG-uri. E bine că ele sunt invitate aici, că lucrează împreună cu noi. În viața reală lucrurile se întâmplă așa. Practic, putem să vedem că între idealuri și realitate trebuie găsită o o cale de compromis, deci între drepturile omului și, de exemplu, relațiile economice sau comerciale. Așa că noi încercăm să aplicăm aceste principii de bază, uh, inclusiv propriilor noastre teorii. Nu uităm importanța uh, unor aspecte, inclusiv a suveranității statelor cu care discutăm și bineînțeles că nu promite Marea cu nici măcar aderarea la Uniunea Europeană acestor state care poate că nu îndeplinesc condițiile. Dar bineînțeles că tratăm aceste state cu tot respectul cuvenit unor state suverane. Bineînțeles că există anumite tensiuni pe care le resimțim și noi, pe care, de care suntem conștienți. Și bineînțeles că ne bazăm mult pe criticile dumneavoastră constructive, pe susținerea și sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Foarte bine, toate bune și frumoase. Îmi pare bine că nu ați spus că nu doriți să vă amestecați în treburile interne a unor țări uh, suverane. Asta e o expresie de pe vremuri. Bineînțeles că încercăm să facem tot ce este posibil pentru a vă susține în activitățile dumneavoastră. Acum îl invit pe domnul Brender și pe domnul Romanov să comenteze, să ne spună mai multe despre Ucraina. Mulțumesc! Multe întrebări au fost uh, uh, adresate legate de Ucraina și o să le iau pe rând. În ceea ce privește libertatea presei, cred că am spus în prezentarea mea destul de clar faptul că situația media, mass media în uh, Kiev, în Ucraina este una pe care o mm, monitorizăm cu multă atenție și există o serie de semne îngrijorătoare. Au existat acte de intimidare, inclusiv de brutalizare fizică a ziariștilor. Și uh, V-ați referit la asasinarea domnului Gongațe și uh, ei încă n-au, um, și nu au fost uh, uh, identificați. În orice caz, nu s-a făcut dreptate pentru că trebuie ca acești uh, făptași să fie trași la răspundere. Acest lucru nu s-a întâmplat. Probabil că acest lucru se va întâmpla în viitor, o sperăm. În ceea ce privește problema minorităților, uh, cum ar fi tătarii din Crimea, aici este vorba de integrarea minorităților uh, originare din afara Ucrainei și este vorba de elemente culturale și sociale, deci factori care se combină, dar este vorba și de voință și de decizie politică, dar și de resurse financiare care să poată să fie direcționate către aceste minorități. Și aș spune că un aspect critic ar fi faptul că până acum Ucraina nu a adoptat legislația adecvată care să faciliteze acest proces. În ceea ce privește educația în limbile minorităților, aici nu era vorba numai de tătarii din Crimea, era vorba de un context mai larg, pentru că Ucraina are multe minorități, zeci de minorități și problema limbii este importantă în multe dintre aceste cazuri și um, după părerea noastră nu este vorba de um, neapărat de discriminare activă aici. În unele cazuri poate că e vorba până la urmă de lipsa de voință politică um, de acea voință politică care nu Uh, este suficientă pentru a elibera suficiente fonduri uh, pentru a permite acestor uh, minorități să își trăiască pe deplin, inclusiv să-și folosească limba maternă. Acum, în ceea ce privește acel document despre minoritățile sexuale, sincer să fiu, nu știu despre ce este vorba, trebuie să verific și voi reveni cu informații. În ceea ce privește azilanții, și refugiații. Uh, este o situație preocupantă și care apare uh, la loc de cinste în multe documente, inclusiv uh, cele provenite de la organizații, cum ar fi Amnesty International. Nu pot să spun că s-au registrat progrese foarte mari sau vreo revoluție, revoluție în acest sens. Îmi pare rău, dar acest lucru nu s-a întâmplat, însă pot să confirm că această chestiune, ca și alte lucruri legate de drepturile omului, rămân la loc de cinste uh, la ordinea zilei, uh, ședințele care vor urma în proiectele de cooperare și suntem foarte angajați și dorim să continuăm aceste procese și discuții cu Ucraina. Mulțumesc, domnul Ucra- uh, Romanov are cuvântul. Mulțumesc. S-au pus o serie de întrebări legate de situația din Ucraina și o să încep cu rapoartele care uh, au fost transmise. Este vorba de două documente de la Human Rights Watch și unul de la Amnesty International și cred că reflectă într-adevăr care sunt principalele preocupări ale acestor două organizații când vine vorba de drepturile omului nu spun că ele acoperă integral uh, situația tuturor omului în țară, însă când vine vorba de refugiați, discriminare, rasism și tortură, aceste uh, aspecte sunt destul de bine reflectate în uh, aceste rapoarte, inclusiv situația bolnavilor de HIV și SIDA. Ceea ce privește cazul Gongaze, într-adevăr, este un caz foarte delicat din punct de vedere politic sau sensibil, care a dus la proteste masive în țară, care au, apoi au fost urmate de Revoluția Portocalie și e, oamenii practic au cerut să se facă dreptate, în acest caz ca și în multe altele de altfel. Cred, într-adevăr, că avem într-adevăr făptași pe care îi putem identifica și trage la răspundere. Dar nu cred că e vorba de vreo comandare a acestor asasinate. Dacă ne gândim la alte crime politice comise la anul, anul trecut, nici aici uh, nu avem uh, răspunsuri și misterul continuă. Dacă ne gândim apoi la ce s-a întâmplat cu candidatul prezidențial Lușcenco sau la falsificarea Uh, rezultatelor uh, și apoi ce s-a întâmplat în ajunul uh, Revoluției Portocalie. Ei bine, avem aceste fapte, însă nu găsim făptașii. Concluzia ar fi că organele de procuratură și poliția depind foarte mult de autoritatea politică și dacă nu avem o reformă a justiției și a codului penal, nu putem să obținem uh, progrese. E vorba de independența procurorului și așa mai departe. Așa mai departe. E vorba de un organ foarte important. Uh, noi dorim să ne îndepărtăm de fosta procuratură de tip sovietic care încă mai bântuie prin țară. Ceea ce privește discriminarea pe bază de orientare sexuală, Ucraina uh, acceptă egalitatea între bărbați și femei, dar numai pe hârtie, pentru că nu avem reprezentanța ai gintei feminine în guvern și nu avem mecanisme efective de implementare a acestor uh, deziderate. Organizațiile care luptă pentru drepturile omului Uh, au încercat să facă apel la primul ministru ca și o să vedem cum uh, cazurile dovedite de discriminare sexuală vor fi rezolvate. Ceea ce privește minoritățile sexuale, uh, avem într-adevăr în țară o serie de cazuri și de situații dramatice, însă acestea nu sunt raportate pentru că oamenii nu vor să se afle ce se întâmplă în țară, unii dintre ei. Ceea ce privește reforma justiției, într-adevăr, este o problemă fundamentală, pardon, reforma constituțională. Uh, ei bine, e o chestiune crucială pentru că Constituția este destul de dezechilibrată. Consider că este important să găsim o soluție care să ia în, în calcul eventualitatea uh, unui regim uh, prezidențial puternic. Uh, avem o comisie de profil care se ocupă de acest lucru, de modificarea Constituției, în ceea ce privește drepturile refugiaților. Uh, Președinte, nu este vina dumneavoastră, e poate vina mea, dar să știți că nu mai avem mult timp. Da, vorbitorul, uh, ultimul punct pe care vrem să-l abordez Într-adevăr, există o serie de chestiuni importante aici legate de dreptul la educație și așa mai departe, dreptul la muncă. Mă refer la refugiați, dar chiar și statutul refugiaților nu oferă efectiv protecție refugiaților. Și chiar și cei care au fost uh, recunoscuți refugiați uh, oficial uh, Uh, ca refugiați uh, au, fost, au putut fi expulzați în uh, Rusia, de exemplu. Și deci cred că drepturile refugiaților sunt într-adevăr o chestiune, o chestiune importantă. Mulțumesc foarte mult! Spune președinta, vreau să menționez că ambii vorbitori, Brender și Romanov, au spus că există departamentul de profil drepturilor omului în Ministerul de Interne. Din păcate, Acum, haideți să ne ocupăm uh, foarte rapid pe, de problema Egiptului. Domnule Dupla del Moral, dacă doriți să răspundeți la întrebări și apoi domnul uh, Elfegieri. Mulțumesc. Cred că primul lucru care trebuie spus este că există o serie de domenii în care situația este încă problematică. Domnul Howitt a adresat o întrebare foarte pertinentă. Egiptul este un partener cheie pentru noi și din multe motive. Uh, rolul țării în regiune și așa mai departe. Uh, s-a vorbit aici despre faptul că am mușamaliza anumite lucruri care se întâmplă în Egipt. Nu sunt de acord. Am auzit aici prezentări care tocmai că arată faptul că uh, multe probleme au fost identificate și sunt dezbătute. Sunt dezbătute, dezbătute chiar în acest moment. Uh, iar ceea ce s-a spus aici a fost deja dezbătut într-o serie de ședințe, inclusiv în uh, subcomisia drepturilor omului și discuțiile cu partenerii egipteni. Problema este, sau întrebarea este ce dorim să obținem în relațiile noastre cu Egiptul și cum dorim să facem acest lucru. Uh, unul dintre obiectivele politicii de facilitate este procesul de convergență pe mai multe domenii. Uh, probleme, bineînțeles că convergență economică, de reglementare și așa mai departe. Ideea este de a uh, micșora cât mai mult distanța care, ne, care separă cele două părți. Și există o serie de domenii foarte importante unde, se pot, unde au fost identificate uh, progrese, de exemplu veniturile populației, PIB-ul și așa mai departe. Dar există mulți egipteni care trăiesc sub nivelul de sărăcie. Uh, pe de altă parte, și valorile pe care le promovăm sunt importante. Acum, una este clar că avem și obiective și apoi um, vedem și rezultatele pe teren. Ideea este de a micșora uh, inclusiv diferența între vorbe și fapte. Este vorba de voință politică. Egiptul dorește să se reducă această distanță, au făcut progrese în ceea ce privește creșterea economică, în ceea ce privește produsul intern brut. Și bineînțeles că această creștere a bogăției globale poate să fie însoțită inclusiv de creșterea inegalităților. Nu despre asta vorbim acum. Este vorba de reforme pe mai multe fronturi, educație și așa mai departe. Și în toate atâtea domenii trebuie să se micșoreze distanța dintre noi. Dar acest lucru se întâmplă și în cazul democrației. Noi dorim o cooperare strânsă și o convergență, inclusiv în ce privește părțul de democratizare. Uh, Egiptul uh, sau noi încercăm să stimulăm guvernul egiptean să facă cât mai multe în acest sens. Și bineînțeles că rezultatele sunt uh, Um, unele sunt pozitive, unele sunt negative, dar direcția pe care am luat-o cred că este cea bună. În ceea ce privește uh, întrebarea legată de cei 45 de milioane asistență electorală, nu, nu este adevărat. Este adevărat că Egiptul nu dorește ca noi să ne implicăm procesul de observare a alegerilor sau monitorizare sau a legislației electorale. Nu uh, nu despre asta este vorba. Um, apoi, în ceea ce privește reforme, reformele din Egipt, sunt ele substanțiale, sunt ele autentice? Cred că răspunsul este da. Progresele uh, sunt reale, însă ele încă o dată sunt cumva dezechilibrate. În ceea ce privește granițele, uh, încurajăm guvernul să uh, dea dovadă de reținere în situațiile conflictuale, inclusiv la granițele mai sensibile. Trebuie să ne folosim puterea de convingere uh, pentru ca Egiptul să dea dovadă de reținere sau înregistrat cazuri de împușcare a imigranților. În orice caz, ideea este de a conlucra cu partea egipteană, așa cum a spus și colegul Vissels. Uh, trebuie să vedem ce dorim, ce idealuri avem și pe de altă parte ce se poate obține pe teren. Uh, să nu uităm că vorbim cu state suverane și asta este situația. Ceea ce privește tortura, uh, monitorizăm cu atenție situația, inclusiv la nivelul delegației. Am discutat acest lucru cu partenerii egipteni, am evocat acest subiect și o facem tot timpul. Nu am uitat acest lucru, nu-l uităm. Cred că Egiptul s-a angajat, guvernul s-a angajat uh, în anumite domenii, uh, urmărind cu atenție ce se întâmplă și discutăm aceste lucruri în cadrul parteneriatului. Uh, cred că există într-adevăr o lipsă de coerență și consecvență a prezenței noastre acolo. De fapt, nu este vorba de lipsă de coerență a politicii, e vorba de condițiile reale de implementare a acestor acorduri. Vă mulțumesc. Domnul Elfegeri. Mulțumesc. În ceea ce privește tortura, cred că tortura este răspândită și este legată de această stare de urgență și lipsa de urmărire în justiție și cred că ar trebui să se pună accent pe tortură în orice fel de extindere a relațiilor bilaterale. Cred că ar trebui să existe o campanie socială sponsorizată de guvern și, în primul rând, tolerată de guvern, pentru că guvernul din Egipt nu a admis niciodată că există tortură în Egipt. În ceea ce privește observarea alegerilor, aceasta este o cerere internă a existat o petiție semnată de mai mult de 100 de politicieni uh, și de ONG-uri din uh, Uh, Egipt cerând observatori internaționali pentru că aceștia nu au încredere în gestionarea de către guvern a procesului electoral. În ceea ce privește lipsa de coerență, cred că angajamentul politic trebuie să meargă mână în mână cu alte uh, măsuri de susținere tehnice și financiare, o chestiune de voință politică pentru din partea unui stat. Și noi ne bazăm pe Parlamentul European ca acesta să încurajeze Egiptul să adere, într-adevăr, la angajamentele pe care le-a declarat în 2003 când s-a inventat, inventat politica europeană de vecinătate. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau doar să vă mai spun că la Comisia pentru Afaceri Externe, luni seara, la Strasburg, așadar peste șapte zile, va, vom avea o prezentare a raportului pe care îl așteptam, l-am fi dorit deja la această reuniune. Prezent, prezentarea va fi făcută de domnul comisar Fâlă, domnul comisar responsabil cu extinderea. Și cred că măcar câțiva dintre membrii Comisiei Troa vor fi acolo, având deja toate aceste informații din discuția de astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit astăzi uh, cu această uh, Um, deschidere și de-abia așteptăm să ne mai întâlnim cu dumneavoastră și să cooperăm. Și ajungem acum la ultimul punct de pe ordine de zi, care este prima prezentare a raportului anual al Uniunii Europene privind drepturile omului în lume. În condițiile aduse de tratatul de la Lisabona, responsabilitatea pentru acest raport este uh, a înalte reprezentante. Și dacă um, vom fi dezamăgiți, uh, poate vom fi dezamăgiți că nu avem o dezbatere foarte lungă. Vreau să vă spun că acesta este doar începutul dezbaterii asupra acestui raport în Parlament. Vă veți bucura să aflați că va exista o prezentare uh, a înaltei reprezentante în sesiunea plenară din iunie, care coincide cu raportul în ceea ce privește pe apărătorii drepturilor omului. Acum o invit pe doamna Arnaud să ne vorbească în numele Comisiei Europene și pe doamna Chionca în numele Consiliului. Nu știu exact dacă să spun Consiliu, pentru că mă uh, zăbăcește un pic noua structură, dar în orice caz, cele două persoane care și-au combinat eforturile pentru a ne prezenta acest uh, raport. Doamna Chionca, văd că va începe, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Și noi suntem puțin confuze în ceea ce privește aceste aranjamente de tranziție, dar uh, stăm pe poziție și sperăm că și dumneavoastră veți face același lucru. Vom prezenta acest raport împreună cu doamna director Veronica Arno. Prima parte, am să încerc să fac o prezentare succintă, dat, dată fiind ora înaintată, și vă spun ce am încercat să obținem în acest raport. De ce acest raport este diferit ca stil față de celelalte și să vă spun care sunt uh, evoluțiile principale pe uh, axe geografice. Și apoi Veronic va uh, prezenta mai departe. Ce am încercat noi să obținem, să facem prin acest raport? După cum știți, am urmărit uh, acest aspect de mai multă vreme și vedem acest raport ca un instrument pentru a conștientiza Uh, lucrurile cu privire la ceea ce face Uniunea Europeană în domeniul drepturilor omului și, sigur, în mod ideal, acest raport va deveni un instrument al drepturilor omului. Ce am încercat să obținem noi prin acest raport? În primul rând, să consolidăm secția în care sunt tratate specific țările. Am uh, structurat, am rafinat această secție. Poate că vă aduceți aminte în rapoartele precedente, această um, acoperire a țărilor nu a fost foarte bine structurată. Uh, ce uh, parte din raport a fost dedicată fiecarei țări? Am încercat să structurăm mai bine această secțiune ca răspuns al uh, solicitării președinției suedeze. Am încercat de asemenea să explicăm mai bine ce a făcut Uniunea Europeană pentru a proteja și promova drepturile omului prin politicile sale externe. Am încercat să avem o abordare mai sistematică, să reflectăm uh, întreaga serie de politici ale Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului și mai mult decât atât am încercat să arătăm în ce măsură instrumentele sunt uh, eficace sau dacă eficacitatea lor poate fi crescută. Dați-mi voie să vă spun acum de ce acest raport este diferit ca stil față de cele precedente. În septembrie anul trecut, ca un rezultat al unei inițiative suedeze, Comisia pentru Politică și Securitate a Comisiei a, uh, a adoptat măsuri pentru a crește vizibilitatea acțiunilor de diplomație în politica externă. Și uh, câteva concluzii s-au referit la periodicitate. După cum știți, am schimbat acest element și raportul acoperă acum un întreg an calendaristic, nu merge doar de la din iulie până în iunie, în mod excepțional, pentru că acesta este un raport uh, uh tranzitoriu pentru o perioadă tranzitorie. Acesta acoperă 18 luni până în decembrie anul trecut. Iulie 2008, așadar, până în decembrie anul trecut. Raportul este diferit de asemenea ca stil, pentru că am încercat să-l facem mai lizibil. Un interlocutor uh, cu care am vorbit înainte de reuniune mi-a spus că de data asta citirea raportului nu a fost dureroasă. Acesta este un compliment uh, pe care putem să îl primim și în anul viitor dacă îmbunătățim acest raport. În orice caz, vrem ca acest raport să fie unul pe care oamenii să vrea să-l citească, nu să trebuiască să-l citească. Am uh, încercat să îmbunătățim și traducerea în alte limbi. Încercăm acum să vedem cum putem finanța, finanța traducerile uh, într-un mod similar pentru broșura orientărilor. Uh, încercăm să vedem când, uh, unde și cât ar costa traducerea în arabă, chineză, farsi, rusă și alte astfel de limbi. Și, în ultimul rând, în anul acesta nu am publicat raportul în totalitate pe hârtie, ci am elaborat ceea ce noi considerăm că este o broșură destul de atractivă, ușoară, subțirică, menită pentru cititorii care nu sunt specialiști. Iar raportul în întregimea sa este uh, disponibil doar în versiune electronică Sperăm că acest lucru îi va bucura pe cei care vor să salveze copacii. Așadar, este un raport foarte verde. Dați-mi voie să trec acum la cele mai importante evoluții de la raportul trecut și am să mă uh, focalizez asupra evoluțiilor geografice, iar apoi Veronic va continua. De la ultimul raport am continuat să creștem numărul de dialoguri și consultări și uh, discuții dedicate uh, problemei drepturilor omului pe care, în dialogurile pe care le avem cu țările terțe. Acum sunt aproape 40 de astfel de dialoguri. Suntem în a patra rundă de discuții deja cu unele dintre statele din Asia Centrală. Am început, uh, chiar la început, Uzbekistan, de exemplu, e în a patra rundă de discuții. Am început noi dialoguri cu mai multe țări, inclusiv Armenia, Georgia, Moldova, Belarus, Indonezia. Am uh, lansat uh, dialoguri hibrid cu cinci țări din America Latină, discuții la New York, la Geneva, cu Mexic, uh, care au fost au luat loc au luat forma unui dialog intensificat, de asemenea dialogul cu China, care vă este bine cunoscut și, în general, parteneriatul estic a fost lansat de la ultimul raport, de asemenea, ca și Uniunea pentru Mediterană. Am crescut de asemenea comunicarea în ceea ce privește drepturile omului și cu reprezentanții speciale ai Uniunii Europene și am organizat, de exemplu, seminare cu privire la uh, punctele focale ale activității acestora în uh, ianuarie anul, anul trecut. A fost un seminar de succes. Ne-am dublat eforturile în ceea ce privește includerea aspectelor de drepturile omului și de egalitatea de gen în misiunile și operațiunile de gestionare a crizelor. Și acesta este un bun exemplu, de exemplu, uh, misiunea uh, din Georgia, unde drepturile omului uh, au fost un, un element puternic de la bun început. Am să mă opresc aici, am să dau cuvântul lui Veronic. Mulțumesc foarte mult, Rina. Pentru a continua, trebuie să vă spun că am făcut același lucru pentru um, instruirea în cadrul operațiunilor civile. Un uh, punct foarte important, nu trebuie să existe niciun fel de um, oprire a legăturii, de, de întrerupere a legăturii între partea civilă și cea militară în aceste operațiuni uh, de criză. Conform instrucțiunilor uh, furnizate misiunilor diplomatice de la fața locului, am, avem peste 100 de delegații uh, la punctele focale. Um, am verificat și acum avem o rețea pe care o aprovizionăm cu informații, o rețea care devine foarte activă și care include nu numai punctele focale în sens uh, strict, ci și Uh, personalități din domeniul politic și din domeniul cooperării pentru a uh, avea o muncă cât mai eficientă împreună. Din punct de vedere politic avem cele opt orientări care au fost revizuite în întregime și de la perioada de referință 2008 am adoptat și niște orientări privind violența împotriva femeilor, iarăși un subiect foarte important. În ceea ce privește coerența între uh, afacerile multilaterale și afacerile bilaterale. Rinava a vorbit de 40 de dialoguri uh, în ceea ce privește drepturile omului, susținute într-o formă sau alta. Și ceea ce încercăm în mod sistematic este să facem o legătură între partea bilaterală și cea multilaterală. Mm, este o inițiativă uh, inclusă și în raportul doamnei uh, Trichieni privind activitățile de la Geneva. Și Cred că am fost foarte activi în acest sens, în ceea ce privește participarea Uniunii Europene. Am acordat un sprijin evident, sper eu, uh, procesului și am încercat să um, uh, acordăm mai mult timp uh, cooperării cu um, țările terțe. Un alt lucru pe care încercăm să-l facem este să pregătim um, Consiliul privind drepturile omului în ceea ce privește implementarea, bineînțeles aici avem un uh, instrument, uh, Parlamentul se află la originea sa, de altfel e vorba de instrumentul pentru democrație și drepturile omului și în perioada de referință, când am putut implementa acest instrument, am avut 238 uh, de milioane de euro din 900 de proiecte și 100 de țări ceea ce înseamnă foarte multe ONG-uri, mai ales în țările ACP, dar și uh, în țările care intră în politica noastră și foarte multe ONG-uri și la nivel local. Este un instrument foarte important care funcționează. În ceea ce privește aspectele tematice, deși la începutul acestei sesiuni doamna Uh, dumneavoastră, doamnă președintă, ați vorbit despre evoluțiile negative, de exemplu de la, din Taiwan, însă, în mod global, există un număr crescut de țări care um, uh, aduc moratorii sau interzic chiar uh, pedepsa cu moartea. 106 țări s-au aderat în, s-au alăturat în 2008 um, declarației Națiunilor Unite împotriva pedepsei cu moartea și sperăm că în acest an uh, pentru că avem această perioadă de 2 ani, deci sperăm ca în acest an să ne bucurăm de sprijinul uh, unui și mai mare număr de țări. Există un număr mare de țări, din nou, uh, inclusiv din Uniunea Europeană, care sunt semnatare sau care au ratificat protocolul adițional privind Convenția împotriva torturii. Iată ce voiam să spun în legătură cu progresele înregistrate de la ultimul raport la nivel multilateral s-a pus foarte mult accentul pe activitățile de la Geneva, pe outreach și pe coordonarea și uh, punerea în armonia a uh, dialogului cu aspectele multilaterale, o întărire a dialogului, o actualizare a tuturor orientărilor pe care le avem și care sunt uh, Biblia noastră politică. Uh, o punere în aplicare activă a instrumentului european pentru democrație și drepturile omului în colaborare cu foarte multe ONG-uri și de asemenea trebuie menționate și niște evoluții globale din punct de vedere macroeconomic în ceea ce privește pedepsa cu moartea și tortura. Care sunt perspectivele pentru perioada următoare? În uh, comisia dumneavoastră, doamna președinte, ați vorbit deja despre mm, speranța pe care o um, puneți uh, în acest raport. Vă mulțumesc pentru sprijinul uh, uh, pe care l-ați manifestat față de amendamentele aduse de colegii dumneavoastră față de acest serviciu de acțiune externă. El trebuie să reprezinte tot, tot ce înseamnă activitate externă. Carta este de asemenea un aspect fundamental și aici trebuie să vedem modul în care aceasta va avea o forță obligatorie și o implicație concretă pentru Uniune. Uh, cred că trebuie să începem să reflectăm la aderarea Uniunii Europene la Convenția Consiliului Europei privind drepturile omului. Poate aici nu este vorba de niște perspective foarte apropiate în timp, dar este clar că și Curtea Europeană a Drepturilor Omului va avea un uh, rol important de jucat și aici uh, trebuie pus accentul, bineînțeles, pe uh, aspectele de afaceri externe, dar drepturile omului fac parte din aceste teme. Tratatul de la Lisabona dă mai multe competențe Uniunii Europene în ceea ce privește uh, al treilea pilon și de asemenea și prezența înaltului reprezentant care este tocmai specializat pe acest uh, subiect. Iată niște aspecte importante la care trebuie să lucrăm. Și ajung astfel la acele provocări despre care vorbeam. Știți mai bine decât mine că trebuie să fim foarte coerenți cu instrumentele de politică externă, trebuie să fim coerenți în acțiunile interne și externe, trebuie să fim credibili și vom fi credibili numai dacă suntem credibili noi la nivel intern. Cred că tratatul de la Lisabona ne aduce foarte multe um, uh, oportunități, dar sigur că trebuie să știm să profităm de aceste instrumente. Serviciul de acțiune externă este un astfel de instrument și uh, va trebui să știți să să știm să-l utilizăm, înțelegem că Parlamentul dorește să existe o entitate de înalt nivel care să se ocupe de drepturile omului și să beneficieze de resurse. Și am notat ceea ce ați spus și dumneavoastră, acele îngrijorări ale deputaților europeni, îngrijorare legată de preponderența geografică în cadrul acestui birou specializat din cadrul um, Serviciului European de Acțiune Externă. Am luat notă deci de toate aceste îngrijorări și vom vedea ce putem face. În ceea ce privește președinția belgiană, o președinție foarte importantă pentru că încercăm să finalizăm implementarea tratatului de la Lisabona, mai ales în ceea ce privește delegațiile multilaterale și înlocuirea rolului președinției în reprezentarea externă. Lucrăm în prezent împreună cu președinția belgiană pentru a crea un uh, program de lucru. Când spun noi lucrăm, e vorba de, bineînțeles, de biroul reprezentat aici, împreună cu președinția belgeană. Um, în cadrul acestei președinții se va organiza un forum foarte important cu ONG-urile și care va aborda toate aceste aspecte legate de implementarea tratatului de la Lisabona și legate de modul în care putem uh, întări coerența între partea externă și partea internă, precum și anum anumite aspecte ale politicii externe europene, care sunt foarte importante, pentru că avem um, um o reuniune importantă la New York în octombrie uh, în acest an și revizuirea, bineînțeles, a Consiliului pentru Drepturile Omului din 2011. Iată câteva puncte cheie și de altfel vor fi și subiectele forumului uh, um, ONG-urilor care va avea loc la Bruxelles între 12 și 13 iulie. Deci vă spuneam că există foarte, foarte mare potențial. E adevărat că tranziția poate face lucrurile puțin dificile, însă este important ca instituțiile să lucreze împreună pentru a întări acest aspect. Vă mulțumesc, doamnă președinte which uh, show to us that we Vă mulțumesc pentru această prezentare. Raportul este foarte important pentru îmbunătățirea uh, drepturilor omului și ale relațiilor externe. Cred că avem ocazia de a discuta noile condiții pentru că perioada pe care o acoperă acest raport intră deja, de altfel spre sfârșitul ei, în uh, perioada de implementare a tratatului de la Lisabona și cred că trebuie să folosim această oportunitate pentru a avansa. Dar voiam să vă spun câteva lucruri înainte de a da um, cuvântul doamnei vicepreședinte Andrichine. Așadar, au existat niște răspunsuri importante din partea Parlamentului la rapoartele precedente și mi se pare că ultimul raport uh, spune că Parlamentul cere Comisiei și Consiliului să dezvolte niște indicatori uh, cuantificabili pentru evaluarea acestor politici și cred că trebuie să vedem dacă acest lucru s-a făcut. De asemenea, titlul include acum și termenul de democrație, ceea ce Uh, reflectă rezultatele foarte importante de toamna trecută în ceea ce privește sprijinul pentru democrație și așteptăm uh, de altfel uh, viitorul raport al Comisiei pe această temă. Parlamentul a cerut o comparație între diferitele metode de mm, dialog și consultare în domeniul drepturilor omului uh, va trebui să vedem dacă va fi nevoie de asta și în ultimele luni am uh, simțit și noi uh, o anumită frustrare poate nu în aceeași măsură ca și dumneavoastră, dar am văzut că în ciuda acestor consultări, lucrurile rămân uneori destul de negative și trebuie să vedem dacă nu e nevoie de niște eforturi mai substanțiale în acest sens. Și o ultimă observație. Documentul dumneavoastră nu vorbește foarte mult despre progresele la nivel de, ță- de țară, de situație de țară, și, spre deosebire de versiunile anterioare. Doamna vice, vicepreședinte Andrichine, care ar putea să fie raportoarea din partea Parlamentului pe acest subiect, ar dori să ia acum cuvântul. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Uh, uh, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vorbesc lituaniană astăzi, nu mă simt uh, foarte bine. Uh, uh, Aș dori să vă informez că am avut o întâlnire cu dentistul meu. Am uh, fost la dentist astăzi și mi-e puțin mai greu să vorbesc o limbă străină astăzi. Vreau să vă spun că am așteptat cu mare interes acest raport și apreciem această oportunitate de a auzi prezentarea acestui raport în subcomisia noastră. Știu că nu am mult timp la dispoziție, de aceea aș dori să subliniez faptul că eu nu am intenția de a minimiza cumva importanța acestui raport. Cu toate acestea, uh, atunci când vorbim despre anumite aspecte care nu sunt reflectate în raport, eu vreau să le subliniez. Doamna Hautala a început uh, uh, discuția asupra acestui raport și aș dori și eu să menționez că dacă considera, luați în considerare parlament, rezoluțiile Parlamentului a, în ceea ce privește diversele regiuni ale lumii, noi am făcut de foarte multe ori apeluri, am solicitat Consiliului să formuleze niște sarcini, niște obiective, criterii cuantificabile, măsurabile, atunci când este vorba de țări Uh, specifice și de anumite subiecte orizontale și să specifice care sunt obiectivele concrete pe care Uniunea Europeană dorește să le îndeplinească pentru ca la sfârșitul anului să putem să spunem uh, politicile noastre au fost eficiente pentru că ele au uh, atins rezultatele pe care le așteptam. Cetățenii care citesc aceste rapoarte așteaptă răspunsuri la niște întrebări foarte specifice, și anume dacă situația s-a îmbunătățit în ceea ce privește drepturile omului în ultimele două luni, 12 luni. Dacă Uniunea Europeană consideră că aspectul drepturilor omului este într-adevăr în centrul politicilor sale, dacă și-a atins obiectivele, dacă Uniunea Europeană a, uh, cheltuit într-un mod eficient banii contribuabililor. Când am citit uh, acest raport, când m-am uitat prin el, eu nu am găsit uh, această dimensiune. Um, îmi lipsește acest aspect de evaluare. Eu când citesc un raport, mm, pe care îl elaborează un guvern uh, în care se spune că un guvern al unei țări a primit sute de petiții pe un anumit subiect, aș dori să știu care uh, au fost, uh, care a fost evoluția ulterioară, ce rezultate s-au uh, atins. Și încă un lucru, uh, includerea drepturilor omului pe agenda discuțiilor de la summiturile europene. Mi-aduc aminte că în timpul președinției franceze, în 2008, am uh, primit această propunere, iar astăzi, când citesc acest raport, aș dori să pot să aflu care au fost rezultatele obținute în acest, pe acest subiect. Într-o pagină în care se scrie despre Rusia, se spune că s-au discutat la summitul UE-Rusia chestiuni legate de drepturile omului, dar nu am găsit aceste informații în, în situația în capitolul despre China. Și în China știm foarte bine că care este situația drepturilor omului și aceasta persistă. Și încă un subiect, dialogul și consultările în privința drepturilor omului. În raportul din 2008 era inclus un capitol dedicat acestui subiect și era ușor să compari nivelul progreselor obținute de diferitele țări. Structura raportului acesta este diferită și, prin urmare, această analiză comparativă este destul de dificilă. De aceea eu am o întrebare suplimentară. Ce se întâmplă cu dialogul pe drepturile omului cu țările din America Latină? Știu că sunt patru formate, pe, form, patru formate în care pot avea loc dialogurile. Dialogul structurat, uh, dialoguri locale, uh, desfășurate în subcomisii, consultări asupra drepturilor omului statele din America Latină, Argentina, Columbia, Brazilia, Chile. Acestea sunt țări cu care se desfășoară consultări utilizând acest format local. Și știu că șefii delegațiilor Comisiei Europene sunt cei care sunt responsabili de aceste dialoguri. Știu că eurodeputații nu au acces la documentele care reflectă conținutul acestor dialoguri și vreau să vă întreb la ce ar trebui să ne așteptăm în acest moment, în momentul în care începe să funcționeze serviciul de acțiune externă, care va fi formatul în care se vor desfășura aceste dialoguri. Și încă un subiect care ne cere atenția este rolul Uniunii Uniunii Europene în forurile internaționale. Doamna Cânca și doamna Arnaud au uh, discutat, au menționat aceste chestiuni, au menționat și Consiliul ONU pentru drepturile omului. Rolul Consiliului pentru drepturile omului este văzut ca un mare succes. Delegația comisiei noastre a vizitat uh, Um, a fost la reuniunea acestui Consiliu de patru ori și, de, în mod obișnuit, delegațiile noastre merg la adunarea uh, ONU de la New York, adunarea parlamentară și vedem foarte clar că există poziții diferite care sunt exprimate de către ex- reprezentanții statelor membre. Aceste probleme sunt foarte vizibile și aceste situații sunt uh, folosite de oponenții noștri în discuții în avantajul lor. Cred că am putea să formulăm niște propuneri uh, pertinente și în acest sector. Și încă un subiect. Situația din fiecare stat în parte. Înțeleg că e imposibil să incluzi toate informațiile în raport, dar cred că anumite aspecte importante au fost omise. De exemplu, să luăm China. Știu că în decursul dialogului pe drepturile omului cu China, un cetățean austriac a fost executat. S-a aplicat pedeapsa capitală în cazul lui. Haideți să luăm un alt exemplu. Un cetățean britanic a fost de asemenea executat. Cred că aceste elemente ar putea fi menționate într-un raport de genul ăsta. Haideți să vorbim despre Republica Democrată Congo. Congo participă activ la activitatea Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, în același timp refuzând să accepte orice fel de recomandări din partea acestuia. Înainte să închei, aș dori să-mi exprim și o dorință, și anume ca colegii din această subcomisie și membrii AFET, membrii Parlamentului European, să fie conștienți de faptul că acest raport anual este unul dintre cele mai importante, dacă nu cel mai important document în domeniul drepturilor omului și a situației democrației în lume. Și sper că acest document va primi atenția uh, corespunzătoare și că vom primi foarte multe comentarii. Mulțumesc! Am înțeles că atunci când ai vorbit despre Corea s-a tradus ca Congo. Ok. În orice caz, cred că, de fapt, ai vrut să te referi la Corea de Nord. Bine. Barbara Lochbiller acum. Și eu vreau să mulțumesc pentru acest raport. Cred că este grozav să vezi cât de mult face Uniunea Europeană în lume. Doamna Chionga a spus, de asemenea, cât de dificil este să scrii un raport de acest gen, pentru că și eu m-am gândit uh, pentru cine este scris acest raport. Pentru că dacă ești expert uh, pe o anumită țară, uh, atunci știi ce e acolo. Deci dacă este un instrument pentru uh, conștientizarea celor care nu știu destule, nu cred că are rost să scriu un raport atât de mare. Dar poate că ați putea să vă gândiți mai degrabă să aveți uh, o temă principală a raportului, ca și raportul Parlamentului. Și apoi să intrați în profunzime, într-o analiză mai detaliată, uh, utilizând toate evaluările pe care le faceți. Probabil că mai degrabă ar fi uh, mai uh, bine să vă concentrați asupra unei teme decât asupra unei țări și să vedeți ce instrumente europene au uh, uh, obținut progrese sau care sunt problemele existente încă. Deci, um, cred că ar fi foarte bine ca cei care citesc raportul să vadă cât de dificil este să uh, obții progrese și să vadă foarte clar unde există un impas, unde nu a existat progrese. Nu pot să spun că va fi neapărat un raport mult mai bun, dar ar, ar fi un raport, cred, care ar uh, atrage mai multă atenție decât pur raportarea în sine, pur și simplu, pentru că atunci raportul este mai sec. La începutul acestui raport se acordă atenție mai multor subiecte uh, și, de asemenea, coerenței uh, politicilor uh, care vizează și drepturile omului în Uniunea Europeană. Și Cred că este e foarte bine, este vital ca Uniunea Europeană să privească și spre interiorul ei atunci când uh, la nivel global este deja um, obiectul analizei, examinării din partea altor actori. Și cred că pe viitor, dacă avem mai multe recomandări de uh, în ceea ce privește revizuirea uh, periodică universală pe țări, putem să vedem exact în ce țări apar încălcări ale drepturilor omului, uh, ca abuzurile poliției, de exemplu, și să putem uh, avea măsuri mai specifice. Din păcate, în ceea ce privește drepturile omului și terorismul, punctul 4 din raport, punctul 9, nu se spune nimic de ordin critic în ceea ce privește încălcările drepturilor omului și lipsa de uh, anchete și de urmăriri judiciare în uh, state membre ale Uniunii Europene atunci când este vorba de drepturile omului legate de lupta împotriva terorismului. Și cred că ar fi foarte bine ca acest uh, uh, autoreflexie să fie reflectată și în aceste paragrafe. Cred că este bine să lăudăm Statele Unite pentru că au închis Guantanamo, dar dacă nu se spune nimic despre Europa, atunci eu nu sunt mulțumită. Și de asemenea vreau să critic și o formulare pe pagina 74 a documentului. Se spune că la Guantanamo se utilizează tortura, dar în întregul alineat cu privire la ceea ce se face la Guantanamo, termenul tortură nu este utilizat se spune că s-a pus capăt uh, metodelor dure de interogare, ceea ce cred că e o formulare foarte diluată, pentru că trebuie, atunci unde e vorba de, acolo unde e vorba de tortură, să-i spunem pe nume. Și mai am trei chestiuni specifice. Am învățat uh, uh, din acest studiu în ceea ce privește exploatarea prin muncă a copiilor, că vă pregătiți, am înțeles că vă pregătiți pentru reuniunea G20 și doriți o dimensiune umană mai intensă, mai extinsă acolo. Vreau să știu care este substanța acestei dimensiuni în uh, următoarea reuniune la G20. Și spuneți de asemenea că în legătură cu dezvoltare și cu societatea civilă, pe pagina 36, trebuie să se discute mai mult cu organizațiile societății civile pentru a vedea care sunt provocările în ceea ce privește implicarea societății civile în punerea în aplicare a ajutorului de dezvoltare. Ați anunțat anumite activități specifice în anul 2010 și aș vrea să știu care sunt acestea. Și, în ultimul rând, se spune că Comisia a lansat în decembrie 2009 un studiu cu privind cadrul juridic al drepturilor omului în uh, politica de mediu și aș vrea să știu uh, cât de avansat este acest proces. Pe total, acest este un document care ne ușurează munca. Sigur, dar uh, pentru a reveni la început, dacă dorim ca acest raport să fie citit de către cei care nu știu deja, care nu sunt deja informați în detaliu acestor, asupra acestor subiecte, atunci trebuie să uh, fie mai puțină raportare și mai multă uh, mai multe chestiuni atractive în acest raport. Da, cred că e oarecum uh, Sigur, nedrept dat, fiindcă au fost foarte multe comentarii, foarte multe remarci și nu aveți timp să dați un răspuns uh, potrivit, am putea să, aș putea să vă rog să aveți o intervenție foarte scurtă acum și apoi revenim la toate aceste chestiuni de mai de multe ori, pentru că e clar că se va ține prezentarea în plenară și subcomisia va pregăti apoi raportul Așadar, acesta este doar începutul interacțiunii dintre noi. Apreciez onestitatea și spiritul de cooperare al Comisiei și Consili- ale Comisiei și Consiliei Comisiei și Consiliului, pentru că putem să îmbunătățim situația în multe moduri. Așadar, uh, am să fiu foarte obraznică și am să vă rog să fiți foarte succinte, pentru că aș dori să avem câteva minute pentru un anumit punct legat de dialogul pe drepturile omului și de consultările între Uniunea Europeană și Rusia, care a avut loc recent. Dar acesta putem să-l tratăm fără interpretare, pentru că mai avem interpretare încă trei minute. Try my best to be very brief, but that means I'm not going to get to all the questions. I, yeah, it's... Continui. Da, ă, președinta, știu că e, ne, e nedrept, dar asta este. Da, vorbitoarea, o să încerc să spun ceva foarte pe scurt anumite aspecte restul data viitoare în ceea ce privește acele obiective uh, cantitative și sarcini cuantificate. Prima reacție ar fi că nimic nu este cuantificabil la infinit. Și apoi, oricât am dori să spunem că uh, Uniunea Europeană are un uh, impact pe teren, um, situația este diferită trebuie să fim foarte cinstiți și onești. Nu întotdeauna avem rezultatele scontate. Și ne-am izbit de aceste probleme când am uh, încercat să evaluăm uh, dialogul. Cum putem să spunem că o anumită schimbare, modificare pe teren este rezultatul unei acțiuni europene? Cred că aici e o dezbatere mai largă, dar luăm notă de cele spuse. Acum, în ceea ce privește diferitele tipuri de dialog și de consultări care au avut loc, într-adevăr există patru categorii diferite pe care le-ați menționat, dar Consiliul a, avut o a luat o hotărâre uh, legată de modul uh, în care se va dialoga cu uh, America Latină într-un mod hibrid, um, cu accentul pe aspectul local, cu Mexico uh, un dialog specific și apoi uh, um, întâlniri la un, un anumit nivel în New York și apoi la Geneva. Iată tipul de dialog și de consultări care au fost decise. decise. Apoi, surpriza legată de reacție diferite ale statelor la New York și la Geneva, nu știu cât putem să fim de surprinși de faptul că statele europene au reacții diferite. Acum, sărind direct la ce a spus doamna Lofbilder, cred că ați spus că ar trebui să existe o echipă pentru fiecare raport în parte. Cred că putem să luăm în considerare o astfel de, de sugestie. Vom vedea ce se poate face E, rămâne de văzut ce cred și statele membre. Apoi s-a pus o întrebare legată de accentul pus pe Uniunea Europeană sau ce se face în Uniunea Europeană, însă noi am pus accentul tocmai pe ce se întâmplă în afara Uniunii Europene. Cât de critică poate să fie Europa față de țări terțe și cât de autocritică poate să fie, să nu uităm că raportul are totuși o orientare spre exterior. Și mă opresc aici, doamnă președinte. Mulțumesc. Continuăm, dar fără interpreți. Mulțumesc, interpreților, spune doamna președinte. The floor at this point. Oh, thank you very much, Heidi. I just wanted to say that uh, the, it, the nature of the beast, it's, it's difficult. Uh,